Dragi colegi, reluăm lucrările noastre. Raportorul a venit și îl salut. Începem cu voturile, așa cum este tradiția la noi. Și aș vrea să mă asigur că toată lumea și-a luat cartela de vot. Eu însum nu mi-am luat-o, dar grupul meu îmi interzice să votez, atunci nu e foarte grav. Vă rog frumos să faceți liniște. Deci ne începem lucrările cu votul, deci e foarte important. Vă propun să trecem imediat la punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv raportul anual al Consiliului și al Parlamentului privind aspectele principale și opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comună în 2009 și avem doi coraportori, Roberto Gualtieri și Nadejda Nenski. Cei doi coraportori mai doresc să facă câteva comentarii înainte de vot? Domnul Gualtieri. Nu. Am numai un amendament oral, spune domnul Gualtieri, pe care aș vrea să-l prezint. L-am discutat deja cu coraportorul meu. un nou aliniat și exprimă îngrijorarea pentru costurile ridicate care um, derivă din măsurile adoptate pentru a garanta securitatea misiunii EU-Just Lex din Irak și a misiunii EUPOL din Afganistan și care au fost externalizate către PMSC și invită prin urmare înaltul reprezentant să facă măsurile necesare pentru a îmbunătăți eficiența costurilor pentru uh, resursele europene. Vă mulțumesc. Doamna coraportor este de acord cu acest amendament oral. Nu mai dorește altcineva să ia cuvântul. Prin urmare, putem să trecem la vot. Întâi, amendamentul oral. Deci, amendamentul oral al celor doi raportori. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Unanimitate. Bravo pentru cei doi raportori. Vot final uh, asupra raportului astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă un vot împotrivă, nu sunt abțineri. Raportul este adoptat, deci felicitări raportorilor. Acum că am adoptat acest proiect de aviz, pe 1 februarie afetul va adopta raportul principal și ar trebui să îl votăm în plenara din prima plenară din luna martie. Acum trecem la raportul vicepreședintelui Ivailo Calfin, acordarea unei garanții a Uniunii Europene, băncii europene de investiții pentru pentru împrumuturile acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. <clears throat> Am să dau cuvântul raportorului nostru. Aș vrea să vă spun că Grupurile politice au dus negocieri foarte aprofundate și au ajuns la un acord pentru a vota un compromis global care include câteva amendamente și niște amendamente de compromis ale raportorului și să le votăm în bloc. Textul cu versiunea compromisului global a fost distribuit împreună cu lista de vot ca să puteți să verificați că nu sunt probleme și în caz că apar probleme puteți să-mi spuneți. Domnul raportor mai are un amendament de făcut și o să ne spună acum. Deci vă rog să ne spuneți ce trebuie să votăm, domnule raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, am ajuns la un acord între grupurile politice și vreau să mulțumesc colegilor mei raportori din umbră, domnul Colino, doamna Haglund, domnul Stundlen, astfel încât putem spune că am găsit o soluție pentru acest text deosebit de important. Așa cum a spus domnule președinte, am ajuns la un acord pentru a vota în bloc, dar este un asterisc la anexa 2, punctul B, punctul 2 de la liniatul 1, deci despre Belarus, este un, un compromis de ultim moment și aș vrea să fac și un amendament oral sugerat de serviciile Parlamentului. E vorba despre uh, aspectul procedural al actelor delegate, alineatul 1A. Amendamentul oral este cu privire la articolul 5 alineatul 1, o modificare și o ștergere. Comisia va dezvolta împreună cu Banca Europeană de Investiții Și acum textul este că Comisia, prin intermediul actelor delegate, va adopta clauzele care privesc Banca Europeană de Investiții E vorba despre un amendament tehnic, deci urmarea era cu privire la uh, termenul limită stabilit, așa cum apărea deja în text. Un amendament oral, cum spuneam, o ultimă modificare de ordin tehnic pe care vreau să o includ în text prin uh, intermediul acestui amendament oral. Vă mulțumesc. Având, vreau să știu dacă aveți ceva de spus despre acest vot asupra compromisului global care ține cont de amendamentele de compromis și anumite alte amendamente plus amendamentul oral pe care tocmai l-a făcut domnul Calfin. Deci, repet, are cineva vreo obiecție la ideea de a vota în bloc? Nu? Bine, atunci putem să votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Două voturi împotrivă. Abține. O abținere domnul Portaș. S-a trezit prost dispus azi dimineață. Raportul este astfel adoptat. Trebuie să mai votăm totuși, să votăm pentru textul final al rezoluției legislative. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Același vot. Foarte bine. Putem deci să considerăm că pe baza acestui vot, domnul raportor a primit un mandat din partea Comisiei de Bugete să negocieze cu Consiliul pentru a se ajunge la un acord, ca să spunem așa, uh, preliminar, că o să fie într-o primă sau a doua lectură, nu știm, dar trebuie să știți că acest mandat expiră pe 31 octombrie a anului curent. Aveți un pic de timp la dispoziție, dar uh, și raportorul, așa cum, acum, așa cum a făcut-o și până acum, îi va asocia pe raportorii din umbră la pregătirile acestei negocieri cu Consiliul. Mi se mai spune că vor exista mai multe observații uh, cu privire la uh, actele delegate. E o precizare importantă a juriștilor care trebuia, pe care trebuia să vă comunic. Îl felicit pe domnul raportor pentru toată munca depusă și îi felicit și pe raportorii din umbră pentru că Vedeți cum am reușit să rezolvăm în 3 minute un raport care a necesitat mai multe săptămâni de muncă. Nous pouvons continue. Astfel, acum putem uh, continua voturile, nu? <clears throat> nu. Înțeleg așadar că dacă raportorul este pregătit, vă propun să trecem la raportul de la punctul 8 de pe ordinea de zi. Raportul Reimer Böge, un subiect pe care îl cunoaștem foarte bine, dar asupra căruia trebuie să extragem niște concluzii în uh, conformitate cu deciziile luate recent de uh, Consiliu. Domnule raportor. Ja, vielen Dank, <clears throat> Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Nu cred că trebuie să mai prezint încă o dată situația din noiembrie și decembrie a anului trecut. Liniște, vă rog, îl ascultăm pe raportor. Spuneam că nu cred că mai trebuie să repet o descriere a situației din noiembrie și decembrie anul trecut. Însă, mai întâi de toate, pornind de la cele pe care va trebui să le facem în următoarele luni, să spun că, conform uh, regulamentului de procedură a Parlamentului și conform tratatului de la Lisabona, în ceea ce privește uh, bugetul, procedura bugetară, Comisia pentru Bugete este comisia responsabilă pe fond. Și asta și uh, pe baza oricărui alt uh, acord interinstituțional semnat sau nesemnat. Comisia pentru bugete este competentă pe fond și cei care doresc altceva trebuie să schimbe regulile de procedură pentru că dacă nu o fac în prealabil, atunci încalcă uh, regulile de procedură ale acestei instituții. Practic încalcă nu doar regulile de procedură, ci și tratatele în vigoare. Uh, de asemenea, pun uh, în pericol uh, caracterul care se dorește a fi cât mai simplu în, uh, al procedurilor de decizie bugetară. Vreau să repet asta pentru a fi cât se poate de clar. Care a fost situația cu care ne-am confruntat? Deci ce s-a întâmplat? Comisia a prezentat uh, propunerile de modificare a acordului interinstituțional în martie 2010. Parlamentul în septembrie a luat poziție vis-a-vis -vis de aceste propunere ale comisie, Comisiei și mai apoi, pe parcursul discuțiilor care au avut loc în octombrie, noiembrie și decembrie, discuții deosebit de dif- dificile, uh, am încercat să purtăm o negociere cu președinția belgiană, negociere care nu a avut loc, după cum bine știți. De ce nu a avut loc? Pentru că Consiliul încă nu era pregătit. Am încercat totuși să formulăm câteva dintre doleanțele noastre, le-am discutat în comisie și pe baza lucrărilor desfășurate de președinția belgiană, în momentul de față avem o propunere, o propunere a președinției ungare de data aceasta. Ea datează din data de 18 ianuarie. Consiliul îi scrie șefului Parlamentului că ar fi încântat dacă Parlamentul și-ar da cât mai curând acordul. De la bun în început vreau să vă spun că în următoarele săptămâni voi încerca să continui discuțiile pentru a, dema- a le determina pe statele membre care încercau să blocheze discuțiile în trecut, să renunțe la această blocadă. Blocada este de obicei generată de problema ITER. Deci, mai întâi de toate, cred că ar trebui să vedem discuțiile ce vor urma, uh, trebuie să interpretăm interpretările Consiliului și mai apoi să atacăm și noi. Trebuie să, să tragem concluziile din pozițiile pe care le vom întrevede și mai apoi trebuie să acționăm. Deocamdată aceasta este, acesta este aspectul pe care trebuie să ne, să ne concentrăm. Vom aștepta uh, să vedem care vor fi interpretările ce vor fi făcute. Este absolut uh, fascinant modul în care o, com, comis, o comunitate reușește să interpreteze unul și același lucru în 27 de uh, moduri diferite. Este absolut uh, entuziasmant întreg, întregul proces proces. Bine, haideți să vedem, totuși să așteptăm, să vedem uh, în ce măsură vom putea deschide noi subiecte de negociere, în ce măsură vom putea câștiga mai multă flexibilitate. Mai mult decât atât, este important ca înainte de a trece la uh, încheierea discuțiilor. E important să, uh, așadar să vedem ce se va întâmpla la conferința președinților. Acolo se va discuta modul în care va fi tratată actuala, actualul, actualul acord interinstituțional, cât va mai fi în vigoare acest uh, acord interinstituțional și, de asemenea, se va discuta acolo elementele ce trebuie să fie modificate la nivelul acordului interinstituțional, pornind de la uh, tratatul de la Lisabona. Bine, nu vreau să intru în asemenea detalii, nu sunt un jurist de felul meu și tocmai de aceea nu cred că am competența necesară pentru a trata în mod detaliat aceste probleme. În orice caz, uh, deocamdată trebuie să se uh, stabilească care va fi soarta acordului interinstituțional Uh, în vigoare în momentul de față. Bine, uh, se spunea de la bun început că trebuie să fie operate anumite modificări de natură bugetară la nivelul acestui acord. Uh, de asemenea, se pune întrebarea care este baza, baza juridică, temeiul juridic, articolul tratatului de la Lisabona care se aplică aici. Bine, dacă lucrurile ar, ar rămâne așa cum au, au fost până acum, așa cum își doresc uh, un, unii, am avea în continuare la politica agrară uh, cheltuieli obligatorii și nu neobligatorii. Bine, deci haideți să așteptăm să vedem ce va rezulta din următoarele săptămâni de discuții și pe baza acelor informații complexe pe care le vom obține de-a lungul următoarelor săptămâni, am putea să discutăm în detaliu problema uh, la data de 7 februarie. Este interesant că toate dezbaterile pe care le-am purtat cu președinția belgiană nu au dat rezultatele pe care le-am sco scontat. Adică comentariile noastre nu au fost în niciun fel preluate de președinția belgiană. Și tocmai de aceea ne întrebăm în ce mă, sau în, cum vom proceda în următoarele săptămâni, pornind de la exper, experiența pe care am avut-o deja. În articolul uh, 312 se spune că pe parcursul uh, adoptării cadrului financiar, uh, Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a facilita adoptarea uh, acestui document. Bine, tocmai asta e problema care a apărut la negocieri, <laughs> pentru că au existat părți care nu s-au implicat în aceste acorduri. Au fost uh, au fost reticente aș, în a-și asuma responsabilitățile și a duce la bun final niște negocieri. Acesta este punctul esențial, pentru că tocmai acesta, acest articol a fost introdus în uh, Parlament, în uh, tratat, tocmai ca, uh, ca bonus pentru Parlamentul European. Și tocmai de aceea ne așteptăm ca cei din Consiliu să ia în serios această responsabilitate ce le este oferită de către tratatul de la Lisabona. Este vorba despre rolul, responsabilitatea de mediator pe care nu și l-au asumat. Deci ar trebui ca cei din Comisie, Consiliu și Parlament să pună în aplicare toate aceste prevederi ale tratatului de la Lisabona, asta pentru a obține într-un final o, o, uh, un cadru financiar aprobat. Și uh, președinția ungară a făcut o propunere cu privire la dezbaterea privind acest uh, Uh, mecanism de flexibilitate. Este vorba de 0,03%. Tocmai uh, propunerea discutată în cadrul trialogului, care însă nu a fost aprobată. Deci, propunerea ungară propune din nou 0,03%. Bine, nu... Nu știu dacă ați citit uh, scrisoarea pe care, au fost, care a fost trimisă de către Consiliul uh, Parlamentului. Se spune acolo că, pornind de la această propunere a Parlamentului, 0,03%, președinția reușește acum să facă o concesie Parlamentului. Bine, ce concesie? Pentru că nu asta ne-am dorit sau nu doar asta ne-am dorit. Și acum se pune problema în ce măsură serviciul juridic uh, va, al tuturor instituțiilor va, vor aj, va reuși să ajungă la un echilibru. În ce măsură vom avea nevoie de o revizie care să depă- depășească plafoanele. Bine, nu vreau să intru în detaliu pentru că poate astea sunt uh, detalii de strategie, strategie pe care va trebui să o implementăm în cadrul negocierilor din spatele ușilor închise. Bine, din nou repet, nu vreau să rep- Uh, să spun uh, din nou toate cele pe care uh, le-am propus în noiembrie-decembrie. Era vorba despre întărirea flexibilității, era vorba despre probleme de politică, comisia de negociere, număr de membri, etc. Bine, pornind de la situația în care ne aflăm, aș propune ca grupul și voi folosi perioada ce ne rămâne la dispoziție până în 7 uh, februarie. Voi discuta cu uh, raportorii și uh, raportorii din umbră. Așadar, trebuie să vedem cum vom folosi timpul ce ne stă la dispoziție. Bine, eu am timp. Am tot timpul din lume. Trebuie să vedem cum tratăm amendamentele, pentru că mai mult ca sigur la un moment dat vom face o contrapropunere și va trebui să intrăm în trialog și să vedem dacă există posibilități de modificare. Bine, asta nu trebuie să se întâmple într-o săptămână sau două săptămâni. Eu propun să facem astăzi o primă rundă și mai apoi uh, să discutăm în detaliu propunerile de amendamente. Uh, asta la 7 februarie. Până atunci vom primi deja avizele serviciilor juridice, avize ce trebuie să reprezintă o bază solidă de discuții. Vă mulțumesc! Bien, merci Reimer, je crois que c'est Mulțumesc, Reimer. Cred că prezentarea a fost suficient de clară. Situația în care ne aflăm uh, în prezent pe acest uh, dosar este de asemenea clară. Și trebuie să vă confirm că am sesizat în mod oficial serviciul juridic pentru a avea o, uh, o evaluare din partea lor în scris. Um, pentru asta trebuie să își acorde suficient timp pentru a exprima o poziție în scris legată de modul în care acordul interinstituțional încheiat înainte de tratatul de la Lisabona continuă să se aplice în prezent. Deci trebuie văzut uh, care este textul care prevalează în prezent, noul text al, al uh, tratatului sau textul acordului care se referea la perioada 2007-2013. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, dacă serviciul juridic consideră că textul acordului este cel care trebuie să continue să fie valabil până în 2013, prevalând asupra tratatului, iar tratatul intrând uh, în aplicare numai începând cu 2013, trebuie să ne spună care sunt mijloacele concrete din punct de vedere juridic de care dispune Parlamentul pentru a, uh, face să prevaleze această interpretare în fața Consiliului. Deci care sunt instrumentele juridice pe care le avem pe lângă Consiliul European. Și în momentul în care serviciul juridic ne va da această opinie, vom putea, așa cum a sugerat și raportorul, să avem o dezbatere politică între noi pentru a vedea care sunt urmările pe care dorim să le dăm acestei uh, uh probleme. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnul Böge a făcut un uh, rezumat al situației în care ne aflăm. Este adevărat, spune doamna Gardi Gardia Zabal că suntem uh, într-o situație în care trebuie să așteptăm și trebuie să vedem dacă acordul este sau nu în vigoare în continuare și cum spunea domnul Böge, aceste avize juridice pe același text pot fi diferite în funcție de persoana care le redactează. Însă, Parlamentul trebuie să știe clar care va fi strategia sa. Sau, în loc să vorbim despre strategie, să vorbim despre decizia pe care trebuie să o luăm. Dacă ne uităm un pic în trecut, adică în această perioadă de un an, vom vedea că de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona trebuie să se facă o adaptare a acordului interinstituțional și de asemenea și a cadrului multianual. Comisia a propus o adaptare, care însă este neutră. Se pare că un telefon sună undeva în sală. Repet așadar ceea ce spuneam. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, iar acum noi trebuie să ne adaptăm la acest tratat. Așadar, trebuie realizat un nou acord interinstituțional și un nou cadru financiar. De aceea, Comisia ne-a prezentat un text neutru și Parlamentul ar putea accepta propunerea Comisiei. Consiliul decide să profite de această adaptare pentru a ne face o propunere, dar o propunere care este inacceptabilă din punctul meu de vedere. La rândul nostru, noi am făcut o contrapropunere pentru că și Consiliul și noi ne dorim o schimbare. Cred că noi dăm dovadă de mai multă flexibilitate pentru a ne adapta și am dat suficiente dovezi că suntem gata să ne susținem propunerea. Sigur că vom avea și un aviz juridic, dar trebuie să spunem foarte clar Consiliului că nu acceptăm propunerea lor. Nu știu sub ce formă vom face asta, dar trebuie să spunem clar lucrurile. Nu acceptăm propunerea Consiliului. Uh, Și atunci, fie acceptăm propunerea Comisiei, care este o simplă adaptare, fie negociem cu Consiliul, pentru că și noi avem o contrapropunere și, așa cum spunea domnul Böge, în luna septembrie am cerut mai multă flexibilitate, am cerut uh, să se lărgească câmpul de aplicare al instrumentului de flexibilitate. Așadar, ne concentrăm pe flexibilitate. Și de altfel, acesta nu este singurul punct la care trebuie să fim deosebit de atenți. Însă asta este schimbarea principală. Și având în vedere evoluția negocierilor, având în vedere acordul sau dezacordul care ar putea avea loc între Parlament și Consiliu, trebuie să fim foarte atenți și să vedem ce se va întâmpla dacă nu se ajunge la un acord pe următoarele perspective financiare. Și cum putem continua cu perspectivele actuale în acest caz. Este o situație destul de plauzibilă. Putem ajunge să se întâmple asta. Și atunci trebuie să fim pregătiți. Comisia a pregătit un text pe această parte din articol, spunând că perspectivele financiare ar putea fi extinse, continuate, ținând cont, bineînțeles, de adaptările necesare care trebuie aduse. Consiliul însă a reformulat acest articol, făcând referire la tratatul de la Lisabona, la articolul 312, dacă nu mă înșel, Și am putea crede că e același lucru, dar totuși dacă Consiliul a făcut o reformulare și nu înțeleg de ce, ei bine, având acest dubiu, aș prefera să mă abțin sau să mă reorientez către propunerea Comisiei. Așadar, concluzia este că trebuie să așteptăm acest aviz juridic. Și, între timp, să ne formulăm o strategie și o poziție proprie pentru a vedea de ce aturi dispunem exact. Și sigur, dacă vom avea alte negocieri cu Consiliul, vom fi adoptat deja o poziție. Domnul președinte, mulțumesc. Helga. Ja, vielen Dank an Reimer für... Îi mulțumim lui Reimer pentru prezentarea sa. Și mie mi se pare că trebuie să fim foarte clari, foarte hotărâți atunci când vine vorba despre interesul nostru uh, cu privire la acordul interinstituțional. Acesta este foarte important pentru noi, este vorba despre drepturile noastre politice care trebuie să fie păstrate. Deci, e important să primim o vizia din, a, avizul, opinia din partea serviciului juridic și, de asemenea, să ne gândim ce se va întâmpla în cazul în care nu vom ajunge la un acord cu privire la un nou AII? Ce vom face atunci? Vreau să vă amintesc că e o situație care s-a petrecut și în trecut. Să ne amintim lucrurile acesta. Cu cât suntem mai siguri de ceea ce ne dorim cu adevărat, de ceea ce este în joc, cu atât mai uh, bine va fi pentru noi Comisia pentru Bugete. Pentru că uh, noi, uh, hai să vedem ce vrem să facem, vrem să nu ne lăsăm călcați în picioare. Ei, în acest caz, trebuie să ne dăm seama că avem timp la dispoziție, că avem o poziție uh, puternică și că trebuie să ne apărăm această poziție. Deci nu trebuie să ne lăsăm călcați în picioare, după părerea mea. Merci, Elga. Mulțumesc, domnul Gotmanis. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări pentru, pentru colegul nostru, domnul Böge. Nu e deloc ușor de înțeles întreg acest proces și atunci aș dori să adresez două întrebări. În primul rând, înainte de a adopta bugetul pe 2011, Comisia a venit cu această propunere care aduce schimbări uh, cadrului acordului interinstituțional. Consiliul a făcut niște corectări, corecții care nu au fost acceptabile pentru noi. Și până la urmă am adoptat bugetul și acum funcționăm conform vechiului acord interinstituțional. Și dacă am înțeles bine, am fost uh, chemați în fața justiției pentru că se pare că nu respectăm tratatul de la Lisabona. Acest acord nu este conform cu tratatul de la Lisabona dar nu mi se pare posibil să adoptăm bugetul după tratatul de la Lisabona fără să schimbăm acordul interinstituțional, nu? Mi se pare că uh, oricum perspectivele financiare multianuale nu pot fi adoptate fără acordul nostru. Dar, în al doilea rând, având în vedere discuțiile de ieri, S-a vorbit despre propunerea Comisiei și poate și a Consiliului despre ITER. Și atunci uh, s-a vorbit despre modificările care trebuie făcute în acordul uh, interinstituțional uh, asupra conținutului limitat, dar nu înțeleg ce înseamnă exact asta, pentru că dacă se dorește o finanțare a ITER prin, din marja de la rubrica 2, atunci nu este foarte clar. În orice caz, dacă vrem să facem acest lucru, atunci avem nevoie de acordul Consiliului și vom funcționa în uh, conformitate cu acordul interinstituțional actual. Dar uh, întrebarea a doua este ce înseamnă aceste corecții limitate ale acordului. Și în ultimul rând, până la urmă ajungem sau nu în fața justiției? Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc! Bien, merci. Domnul președinte, mulțumesc. Cred că Reimer va putea răspunde la aceste întrebări. Domnule raportor. Ja, vielen Dank. Also, zunächst einmal... Vă mulțumesc. Mai întâi de toate, mulțumesc pentru toate comentariile. Uh, Cred că e clar că acum așteptăm opinia serviciului juridic. Nu ne grăbim. Mai apoi, pe baza discuției privind propuneri de amendament pe care deja le-am discutat, vom uh, continua discuția. S-ar putea să ne, uh, fim nevoiți să ne concentrăm asupra unor propuneri de amendament, asupra AII, propuneri de amendament pe care încă nu le-am discutat. Tratatul de la Lisabona e cât se poate de clar cu privire la ce se întâmplă în momentul în care nu se ajunge la un acord cu privire la un CFM care ar trebui să aibă o durată de viață de cel puțin 5 ani. În momentul respectiv, uh, plafoanele maxime stabilite în uh, bugetul precedent sunt, rămân valabile. Erau cinci sau șase în ultima scrisoare, nici nu mai țin minte. Uh, adică cei care au scris, au cerut comisiei după încheierea discuțiilor cu privire la bugetul, cu privire la bugetul de pentru 2011. Deci, în respectiva scrisoare trimită de șase uh, persoane, s-a cerut ca uh, următorul cadru financiar să nu treacă peste o, obligațiile financiare asumate pentru 2013. De asemenea, se adaugă acolo faptul că corelarea cu inflația trebuie să fie mai scăzut decât, uh, scăzută decât cea prevăzută în actualul acord interinstituțional. Deci, E clar că fondurile practic s-ar înjumătăți dacă ar fi să mergem pe, pe propunerea aceasta. Însă acești uh, oameni uh, practic au, ne-au luat uh, armele din mână spunând că 2013 e anul final, acesta este plafonul și rămânem la, la ce s-a negociat pentru bugetul pentru anul respectiv și mai apoi se continuă negocierile cu privire la un nou acord interinstituțional. Bine, dar trebuie să stabilim care este relația dintre actualul AII și ce se va întâmpla și uh, situația ce se va întâlni după anul 2013 în cazul în care nu va exista un uh, acord. Deci uh, trebuie să ținem cont de inflație și s-ar putea să trebuiască să ținem cont și de alte elemente. Toate acestea sunt, uh, toți aceștia sunt factori care Uh, trebuie să fie luați în considerare. Bine, nu vreau să creez un uh, scenariu de criză, pentru că uh, cu siguranță vom ajunge la un acord în urma negocierilor, însă tocmai în cadrul acestor negocieri trebuie să fim foarte bine pregătiți și să știm ce vrem. Domnule Gotmanis, nu complica lucrurile mai mult decât trebuie. În ceea ce privește ITER, situația este una foarte interesantă. Se pare că se dorește discuția unor eventuale soluții, soluții care vizează fondurile din 2010, uh, fonduri care au fost pierdute. Adică, uh, deci se discută practic uh, interpretarea flexibilă a bugetului, astfel încât fondurile pierdute din 2010 să fie refolosite. Ei, Cred că vă amintiți că am purtat aceeași discuție cu privire la planul de redresare economică. Nu? Dar aceeași era discuția în Parlamentul European și atunci exista posibilitatea de a, a, a redirecționa fonduri de la alte instituții. Bine, dar propunerea a fost uh, respins, respinsă. Ei, tocmai de asta am făcut prezentarea, am început prezentarea în felul în care am început-o. Vorbeam despre uh, Uh, diferitele interpretări ale diferitelor instituții, interpretări ale acelui act legislativ, interpretări ce se bat cap în cap. Situația este inacceptabilă, însă trebuie să vedem ce putem să, să facem pentru ca astfel de situații să nu se repete și ce putem să facem pentru ca această situație să fie întoarsă în favoarea noastră. Deci ce facem cu viitoarele uh, Uh, proceduri bugetare și ce facem cu flexibilitatea cadrului financiar multianual. Bine, de asta spuneam că ar trebui să așteptăm opinia serviciilor juridice, în special uh, serviciul uh, din partea Serviciului Juridic al Consiliului și după ce primim aceste opinii vom vedea ce se va întâmpla cu ITER, cu finanțarea ITER și ce se va întâmpla cu uh, Parlamentul sau în ce măsură Parlamentul va, avea, va putea pune mâna pe și mai multe arme uh, pe care să le folosească în negocieri. Bine, astea sunt uh, teme pe care le vom discuta. E clar că flexibilitatea va fi una dintre, este una dintre temele esențiale. Bine, uh, n-am intrat în detalii cu privire la rubric, rubrica 2 și ITER. Dar hai să vedem ce se întâmplă în uh, agricultură. Dacă situația de pe piața agrară va rămâne cea din prezent, cu siguranță în curând vom discuta despre un nou, un nou fond uh, de ajutor alimentar. De ce? Pentru că există o uh, o explozie a prețurilor în unele domenii. Ei, cât va dura asta nu știm în ce măsură speculațiile influențează această evoluție de pe piață, nu știm. Uh, informațiile, singurele informații pe care le avem sunt trunchiate, ne vin din partea comisiei. Cred că uh, Evaluarea comisiei este oricum una trunchiată pentru că toată situația este mult mai complexă decât uh, cea prezentată de către uh, comisie. Spre exemplu, cacaoa uh, cacaoa trece prin 15-16 intermediari înainte de a ajunge la consumatorul final și fiecare dintre, acest, dintre acești intermediari își ia propriul bonus. Deci, Vedeți, există niște uh, relații acolo ce nu trebuie să fie uh, negate și trebuie să fie luate în considerare. Deci, această explozie de pe piața agrară va duce cu siguranță la o redeschidere a discuției pe care nu am terminat în 2008. E vorba despre discuția cu privire la, la agricultură, la modul în care îi sprijinim pe, pe producători, la modul în care încercăm să combatem specula, la modul în care trebuie să sprijinim anumite proiecte, etc. Toate aceste elemente și, de asemenea, necesitatea de a colabora cu instituțiile internaționale, cu siguranță s-ar putea să aibă o, să primească o dimensiune esențială în anul 2011. Bine, nu vreau să fiu un o, pesimist, dar uh, cu siguranță vedeți că nu, anul acesta nu vom discuta doar cadrul financiar multianual și acordul interinstituțional. Cu siguranță acestea vor trebui să fie modificate pe măsură ce noi uh, noi detalii uh, ne parvin. Deci, repet cele spuse la început și anume trebuie să așteptăm rezultatele următoarelor săptămâni negocierile s-ar putea să aducă rezultate pozitive, însă nu trebuie să fim foarte, foarte încântați de noi în momentul de față, trebuie să așteptăm propunerile Comisiei și Consiliului și mai apoi, pe baza poziției Comisiei uh, pentru bugete, vom face o contrapropunere potrivită, adecvată și vom vedea care va fi reacția celorlaltor uh, instituții. Cred că Comisia va fi mult mai sub presiune decât noi în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Merci. Îți mulțumesc, dragă Reimer. Lucrurile sunt clare. Acum avem nevoie de răspunsul serviciilor noastre juridice ca să putem să evaluăm care este raportul de forțe. Dacă avem în mână o adevărată sabie de oțel sau numai una de hârtie. Și pentru a ne putea da seama dacă timpul, trecerea timpului este în favoarea noastră sau din potrivă, în detrimentul intereselor noastre. La următoarea reuniune o să putem să reluăm dezbaterea cu ajutorul acestor informații de care avem nevoie. Vă propun să trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi ultimul vot înainte de a discuta în prezența domnului O'Sullivan problema imobilelor care ar trebui să constituie sediile Serviciului European de Acțiune Externă. Deci, la punctul 16 sau a, Sidonia, mai întâi, dacă există vreo cerere de transfer la punctul 15 mai degrabă. Doamna Iadrevska, există o cerere de transfer care a ajuns la comisia noastră, așa cum probabil știți, dar eu încă nu sunt pregătită să o recomand. Uh, colegii nu au primit textul și cred că e mai bine să discutăm la următoarea reuniune ca să dăm timp și colegilor să studieze aceste documente. Foarte bine, spune domnul Amazur, sa... lucrurile s-au hotărât astfel. Dar doamna Helga Truppel are ceva de spus imediat ce își va <laughs> termina conversația personală cu domnul Godmanis. N-aș vrea să vă întrerup. Dar acum a venit momentul pentru Helga să ne prezintă un proiect de cerere de transfer pentru Curtea de Conturi. Intervenție fără microfon. Uh, sorry. So, um, on the transfer, um, I speak German. În ceea ce privește transferul, Curtea de Conturi are are cheltuieri neașteptate la capitolul 10. Trei membri trebuie să fie înlocuiți, asta generează costuri datorită mutărilor implicate. Aceste costuri nu erau preve- previzibile conform curții de conturi și nu puteau fi luate în considerare la propunerea pentru Uh, pentru bugetul pe 2011. Tocmai de aceea uh, vrem să luăm de la capitolul 10 481.000 de euro pentru a acoperi aceste costuri. 16.000 de, cost, de euro pentru transport, 161.000 de euro pentru reinstalare, pentru uh, 264.000 uh, de euro pentru remunerări temporare și, uh, de asemenea, ceea ce rămâne pentru uh, costurile de mutare. Deci, dacă există un membru al Curții de Conturi în, sal, în sală, îl rog să ia cuvântul, să ne spună dacă este totul în regulă, uh, pentru că mie mi se pare că situația este ok acum. Domnul Portaș. Eu estou mais tranquilo em não serem milhões, serem milhares. Eu uh, acum mă simt mai bine, sunt mai bine dispus, dar vreau să spun că cum puteți să explicați că le alocați 144 de mii pentru călătorii, la, că de vorba de numai trei membri ai Curții de Conturi? Doamna raportor? Pardon, Madame Vertman a une autre question. Doamna Vertman are și ea o întrebare. Și dacă avem pe cineva în sală de la Curtea de Conturi, poate să ia cuvântul înainte să conchide doamna raportor. Doamna Vertman. Uh, Vă mulțumesc. O întrebare uh, cu privire la cele 16.000 de euro. Deci dacă împărțim uh, la 3, avem vreo 5.000 de euro, mai mult de 5.000 de euro. Uh, dar uh, suma asta mi se pare absolut uh, disproporțională. Pentru că nu știu unde locuiesc domnii respectivi, uh, dar costurile astea sunt mult prea mari. Deci aș vrea să aflu cum uh, aceste 20.000 de euro sunt corelate ca fiind cheltuielile necesare pentru mutare plăcea să primim și niște documente care să ne informeze cu privire la aceste modificări și, de asemenea, o defalcare a costurilor n-ar fi rea. Mulțumim, domnul Vul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Inițial și eu m-am gândit că era vorba despre o sumă mult prea mare numai pentru trei membri ai Curții de Conturi care vor pleca la un moment dat anul acesta, dar în raport se spune că s-ar putea ca la um, rubrica 12 nu avem o marjă suficientă și atunci avem nevoie de ajustări uh, suplimentare. Dar ar fi bine dacă raportorul, reprezentantul Curții de Conturi ar putea explica despre ce ajustări suplimentare e, e ne, vorba. Președintele, nu e nimeni în căsarea de la Curtea de control A, pentru că nu li s-au dat uh, bani pentru deplasări. Helga, puteți să răspundeți? <laughs> Ja, ähm, thank you, Chair. Vă mulțumesc. Costurile de călătorie. 16.000 de euro. Deci nu suma pe care o menționase domnul Portaș. Bine, depinde acum de ce ne dorim de la oamenii aceștia. Oamenii aceștia trebuie să călătorească pentru a evalua anumite, a controla anumite lucruri. Deci nu, nu e vorba de, despre o sumă exorbitantă, este o sumă necesară pentru a-și face munca. Uh, în ceea ce privește costurile de mutare, îmi pare rău că nu există un membru al Curții de Conturi aici în sală, pentru că mi-ar fi plăcut să obținem informații suplimentare. Se pare că trebuie să amânăm discuția pentru data viitoare, pentru că trebuie să ținem cont de toate aceste detalii pe care doar un reprezentant al, reprezentant al Curții ni, ni le poate oferi. Deci- Vă mulțumesc! Deci, Informațiile de care dispunem nu sunt suficiente, amânăm punctul pentru următoarea reuniune. Și trecem la principalul subiect al reuniunii de azi, casa de vacanță a domnului Sullivan. Suntem bucuroși să vă revedem printre noi, domnule fost director general al Relex, care acum ocupați funcții mai importante, și dăm cuvântul domnului Maier, care deja ne-a vorbit într-o reuniune precedentă despre problemele legate de sediile uh, și imobilele destinate a uh, fi locuite de funcționare din Serviciul European de Acțiune Externă, deci doamna Holmeier, și după ce dumneavoastră ne mai dă câteva precizări, dăm cuvântul domnului O'Sullivan. Domnule președinte, domnule gen, uh, director general, stimați colegi, mi-ar, plăc- mi-ar fi plăcut să mă ocup de casa de vacanță a domnului Sullivan decât să mă ocup de acest dosar, pentru că cu siguranță ar fi fost mult mai simplu. A fost uh, un efort substanțial. Bine, când apare o nouă instituție și două alte instituții sunt responsabile de aceasta, și anume Comisia și Consiliu, vă puteți închipui cât de mari sunt complicațiile ce rezultă. Mai întâi de toate, uh, informațiile pe care le-am primit de la cele trei instituții erau atât de eterogene încât să bă- băteau cap în cap și tocmai de aceea săptămâni în șir am încercat să punem uh, cap la cap toate aceste informații. Comisia ne-a ajutat, Consiliul mai puțin, însă până la urmă a funcționat, astfel încât uh, valorile pe care le avem acum s-ar putea să fie corecte, însă nu sunt sigură de asta în, pro- în proporție de 100%. Deci, este vorba despre o căl- clădire a SAE, este vorba despre o închiriere. Se dorește în, închirierea uh, Complex Capital, e vorba despre șase uh, imobile care sunt independente, dar sunt legate una de cealaltă. Un, una dintre clădiri este deja locuită, între ghilimele, de EPSO și uh, tocmai de aceea această clădire, fiind deja ocupată, este scoasă din discuție. Această clădire se află la Schumann și uh, proprietarul, exact AXA, a fost un noroc că acesta a fost pro, proprietarul și a fost un noroc faptul că această aceste clădiri au fost proiectate astfel încât să fie pe placul comisiei. Bine, da, acestea sunt doar uh, uh, lucruri uh, fericite care trebuie să fie luate în considerare. Ei, AXA, proprietarul, este AXA din 2009 suprafețele sunt uh, încă încă ciudate, pentru că dacă e să ne gândim la suprafața pe care, pe care o avem acum, și anume între 1500 și 1700 de metri pătrați, uh, este o, o, o suprafață insuficientă dacă e să ne gândim că doar 5 clădiri pot fi ocupate de SAE. Ei, uh, din fericire nu avem probleme cu asbestul acolo, chiar dacă clădirea este mai veche. E important să găsim o soluție pentru nevoile SAE. Care este prima nevoie a SAE? Uh, se dorește o locație aproape de Comisie și Consiliu. SAE își dorește ca personalul să fie folosit în uh, comun cu celelalte uh, să fie, uh, să fie uh, localizat în, într-una și aceeași clădire. Deci trebuie să, să lucreze în strânsă apropiere, lucru ce mi se pare absolut normal. Ar fi ciudat să lucreze cu toții în 10 clădiri disparate prin oraș. Clădirea pe care o discutăm acum este cea care întrupează toate dorințele SAE. Uh, ce se dorește? Se dorește încheierea unui uh, contract de uzufruct de do- pe 23 de ani. Nu există clauze de cumpărare și nici clauze de uh, încheiere, de terminare, de, de uh, abrogare a contractului, de caducitate. Și <laughs> asta pentru că, după părerea noastră, uh, contractul ar fi fost mult mai scump dacă am fi prevăzut toate aceste opțiuni. Contractul trebuia să fie semnat în decembrie 2010, însă am amânat această semnare uh, datorită din cauza discuțiilor din comisia noastră. Mutarea are este programată pentru, uh, decemb uh, pentru toamna anului 2011. În cazul uh, acest uh, contract este unul uh, care are și avantaje și dezavantaje, pentru că în cazul unei încălcări, și acum vorbesc despre dezavantaje, costurile implicate de a prevederilor con- contractului sunt mai mari. Deci până acum uh, SAE are, își are birouri în, atât în uh, Consiliu cât și în uh, Comisie. În ceea ce privește personalul, personalul vine din Comisie și de la Consilie, Consiliu, dar deja s-au făcut uh, mutările necesare la nivel de contracte de muncă. Deci am evaluat toate notificările făcute deja, le-am evaluat cu mare atenție, a trebuit să uh, să clarificăm situația. Suprafața trebuie să fie uh, de 90 uh, ar fi fost totală, ar fi de 380.000 de metri pătrați, însă până acum avem vreo 90 de, 38.000 de uh, metri pătrați. Uh, în momentul de față avem uh, vreo 90, 90 de mii de metri pătrați din partea Consiliului și Comisiei. Uh, suprafețele în realitate sunt, uh, arată în fel, felul următor. Din cele 49.000 de, de metri pătrați, Comisia are de gând să ofere o parte dintre aceste sub, uh, suprafețe Uh, în clădirile pe care le are uh, la dispoziție, trebuie să se compenseze lipsa de uh, suprafață necesară. Deci 31.000 de metri pătrați din partea Consiliului, 14.000 din partea Comisiei și din partea SAE 5.000 de metri pătrați. Nu există niciun fel de date concrete în ceea ce privește modul în care se va proceda. Comisia oricum a spus că are nevoie de mai multă, de o suprafață mai mare pentru că personalul este mult prea numeros, există discuții pe, această, pe acest subiect de mult timp încoace. De asemenea, Consiliul ar avea nevoie de mai multă, de suprafață mai mare și de asemenea de mai mult uh, personal, pentru că ne pregătim pentru aderarea Croației și acești noi funcționari trebuie să fie puși undeva. Cred că o să fie mari probleme. Uh, Consiliul cred că impune o, o serie de reguli. Am calculat, spre exemplu, Uh, suprafața clădirii Justus Lipsius și suprafața este foarte, foarte mare, e, e mult mai mare decât orice altă suprafață a oricărei alte clădiri europene și tocmai de aceea în uh, uh, avizul meu am spus cât se poate declar că ne dorim ca informațiile pe care le primește uh, Comisia pentru Bugete să fie cât se poate declare. Vrem să știm ce se va întâmpla cu aceste suprafețe suplimentare. văd că în medie o persoană uh, din Consiliu are 53 de metri uh, pătrați la dispoziție în comisie, uh, fiecare um, membru de personal are vreo 37 de metri pătrați la dispoziție, deci vă dați seama că diferența e oarecum mare, oricum au suficient personal sau suprafață suficientă suprafață la uh, dispoziție. Deci trebuie să se obțină 49.000 de metri patrați. În această nouă clădire uh, s-a stabilit clar o anumită, un anumit număr de oameni care vor lucra. Se spune clar unde ce vor face acești oameni. Nu cred însă că această clădire, The capital Building, va reuși să, să acomodeze toți acești oameni. Am uh, aflat că trebuie să fie create birouri mari, fără, fără împărțiri. Nu știu dacă lucrul acesta este este deja bătut în cuie, dar oricum această, acest aranjament, timp de aranjament s-a decis, uh, s-a dovedit a fi uh, a fi o opțiune proastă în trecut. Eu uh, mă opun, am lucrat deja într-un astfel de birou lipsit de compartimente sau necompartimentat și mi-am dat seama că nu se poate lucra în așa ceva. Deci cei care planifică designul interior ar trebui să fie mai realiști. De asemenea, ne dăm seama că nu trebuie să băgăm oamenii unii peste alții, nu trebuie să-i aglomerăm undeva, trebuie să ne dăm seama că există nevoie de, de, de E nevoie de o săl de conferință pentru un SAE, e nevoie de uh, săl de presă, etc. E nevoie de suprafețe suplimentare care sunt uh, cât se poate de justificate, dată fiind uh, activitatea acestui serviciu și de asemenea, în altă reprezentant trebuie să aibă un birou care să care să fie pe măsura funcției ei. În ceea ce privește clădirea Capital, mai există o, o probleme în cadrul acestor cinci clădiri din complex. La parter mai există un reno, restaurant, un fast food, un uh, supermarket, un, uh, o sală de fitness, o, un spațiu neocupat, printre altele și toate aceste spații comerciale, deci, au uh, acces și la compresoarele din, uh, din parcarea SAE. Deci, aceste activități comerciale care nu prea au de-a face cu SAE uh, generează o serie de probleme de securitate, după părerea mea. Problema a fost deja discutată de Comisie și Consiliu. Deocamdată nu s-a creat un concept de securitate care să fie durabil, însă SAE pornește de la premisa că, în ciuda existenței uh, acestui restaurant sau acestui supermarket și a celorlaltor uh, spații comerciale, va primi totuși uh, acest, aceste clădiri. Eu mă cam îndoiesc Uh, le-am am exprimat uh, îndoielile mele. Mi s-a spus de asemenea că și uh, ambasada <laughs> britanică are un restaurant la parter. Deci, se spune că o siguranță 100% nu poate fi oferită, dar se poate, se poate garanta un anumit plafon de securitate. Bine, asta este, spun to- cu toții, viața la oraș, Astea sunt uh, constrângerile pe care trebuie să le să le luăm în, cal, uh, în calcul. 12,5 milioane de uh, costurile în medie, costurile anuale. de mii pentru, pentru birouri, sunt, uh, puteți face calculele pentru a obține costurile pe metru pătrat costurile în, mediu, în medie pe med, metru pătrat. Bine, noi folosim prețul de piață pentru calculele noastre. Prețurile de, de piață sunt foarte, foarte mare. Sunt foarte, foarte mari pentru că vă dați seama cât de mulți sunt cei interesați de a avea, își avea sediul, sediul în apropierea instituțiilor europene. În orice caz, prețul pe care, care ne este perceput în momentul de față este cel obișnuit pentru pentru uh, zona respectivă. Costurile pentru bir birouri sunt 11,3 milioane. Avem uh, uh, costurile pentru toate spațiile adiacente, 117 euro, mai avem arhiva care ar costa 550 de mii de euro, 110 de metri pat, uh, mii de euro pe metru pătrat pe an, 1500-450 de persoane trebuie să aibă un loc de parcare și asta mă mă, îngrijorare, mă îngrijorează. Avem uh, o parcare de 270 de locuri și, uh, sincer, asta mă îngrijorează pentru că 270 pentru 1450 de uh, colaboratori e clar ne nesuficient, insuficient, dar doamna Trupel cu siguranță va fi încătată de faptul că sunt mai puține locuri de parcare decât ar fi suficiente. Nu trebuie să plătim chiria timp de 25 de luni, lucru care este pozitiv uh, pentru că luăm clădirea, dar trebuie să o reamenajăm, trebuie să clădim, uh, să construim probabil lucruri noi uh, și să adaptăm această clădire activităților SAE, trebuie să creăm ieșirile, intrările de securitate, de siguranță, de urgență, uh, sălile de conferință, etc. Deci vă dați seama că această clădire nu este una care, s-ar, uh, care nu care să poată fi ocupată imediat și uh, în procent de 100% să acompanieze activitățile SAE. Deci, în ceea ce privește costurile estimate, se spune, cei din comisie spun că această achiziție ar fi neutră din punct de vedere al costurilor, deci costurile ar fi foarte mici. Ei, mie nu mi se pare că lucrul acesta este adevărat. În cea ce privește costurile de reamenajare. Ei bine, nu știm, nu putem evalua aceste costuri de reamenajare. Am făcut un, un acord cu AXA de 23 de ani Uh, totalul este de 261 de milioane de euro, inclusiv costurile de reamenajare, care au fost estimate la 20 de milioane, dar costurile, bineînțeles, că trebuie să se schimbe. S-ar putea să se modifice și am prevăzut cu AXA că această sumă poate să fie modificată pe parcurs. Știm că, de obicei, uh, costurile estimate se apropie de costurile reale, pentru că avem experiența necesară pe care ne putem baza. Costurile pentru standardele de sec- securitate. Nivelul de securitate încă nu s-a precizat și costurile nu au fost uh, estimate. 1,3 milioane uh, Uh, costuri estimate inițial. Eu m-am întrebat dacă această cifră este neapărat uh, corectă și tocmai de aceea am cerut ca costurile extinse să fie de asemenea planificate. Comisia într-o uh, într-o scrisoare de modificare 12, din 12 a 10 a prevăzut peste 3 milioane de euro pentru această, acest domeniu. Uh, și uh, uh, suma maximă pentru securitate stabilită este de 8,5 milioane. Ei bine, nu știu sigur, deci vedeți că a existat o progresie aritmetică aici. Încă nu știu, eu sunt de părere că dacă decidem ca această clădire să fie cea cumpărată, să scriem, uh, să scriem negru pe alb care sunt costurile noastre estimate. Dacă însă costurile estimate sunt mult sub sub cheltuielile ce se vor dovedi a fi reale, adică sub uh, mai sau sunt uh, diferența este de un milion de euro, atunci eu uh, consider că Comisia pentru Bugete trebuie să fie informată de la bun început. Nu au existat licitații publice până acum. Comisia a făcut la un moment dat o, o analiză pentru a afla dacă există alte clădiri care să îndeplinească toate condițiile în zona respectivă. Uh, Comisia a făcut lucrul acesta, însă doar clădirea Capital a fost uh, cea care, care întrunea toate condițiile. Deci, s-a, nu s-a făcut o licitație publică și s-a considerat că nu există o altă opțiune. Eu nu sunt avocat, avocatul diavolului, nu vreau să spun că este, trebuie neapărat să existe o altă opțiune, dar atâta timp cât SAE nu, respinge uh, opțiunea respectivă, nu o vrea, trebuie să ne explice care este motivul pentru care refuză această opțiune. Eu uh, sunt raportor din partea Comisiei pentru Bugete, trebuie să-mi dau seama ce se întâmplă în realitate sau ce s-ar putea întâmpla chiar dacă instituția vizată nu este cea uh, dorită, nu-și dorește această opțiune. Uh, avem uh, opțiunile Bredel 1 și Bredel 2. În Bredel 2 avem toate birourile necesare și în Bredel 1 au existat deja, există sările de conferință necesare. Bine, această, aceste clădiri nu sunt nici pe departe cele mai frumoase. Bredel 1 n-arată rău, dar Bredel 2 trebuie să recunoaștem că lasă de dorit dacă e să ne gândim la criteriile estetice. E o construcție ce datează dintr-o anumită perioadă și, uh, și arată uh, așa cum se dorea în respectiva perioadă. Dacă ne decidem pentru Braidel 1-2, acesta trebuie să fie uh, redecorate, reamenajate uh, Eh, bine, dar oricum trebuie să se reamenajeze clădirile astea la un moment dat, pentru că sunt ale noastre. Avem, deci, așa, da, eh, avem nevoie de eh, capital pentru am, am avea nevoie de capital pentru reamenajarea clădirilor Breidel, dar pe lângă Breidel e clar că am avea nevoie și de alte săli din capital, dar bine, nu se știe exact. deocamdată Uh, SAE respinge această opțiune a clădirilor Breidel. De ce? Pentru că nu este vestibilă și nu este suficient de prestigioasă pentru SAE. Costurile de renovare pentru Breidel uh, sunt foarte, foarte mari. Bine, eu nu pot judeca asta. Uh, Trebuie să îi las pe specialiști să facă lucrul acesta. SAE pornește de la premisa că costurile de renovare ar fi foarte, foarte ridicate. În al treilea rând, ar duce la alegerea acestei clădiri ar duce la o întârziere a, inter... a, a, a, a demarării propriu-zise a activității SAE, pentru că sunt două clădiri diferite și, prin urmare, colaboratorii nu ar lucra unii lângă ceilalți. Bine, eu nu sunt neapărat de acord cu aceste critici. Am prezentat în documentul meu două opțiuni. Ce fac eu aici? Uh, cer colegilor să îmi transmită părerea lor. Vă asigur că dosarul acesta nu este deloc facil. 270 de milioane de euro care trebuie să fie deciși, ei, decizia e una dificilă. Asta pentru că noi trebuie să ne gândim și la neutralitatea bugetară și trebuie să o, re, să o respectăm. Tocmai de aceea vă cer părerea. Da, îi oferim serviciului acestuia clădirile necesare, e normal uh, Uh, ca serviciul acesta să, col- să activeze în una, cel mult două clădiri, nu în patru cinci clădiri, pentru că nu are niciun sens. Uh, colaborarea dintre angajați nu ar putea să fie uh, eficientă. Noi, Curtea de Conturi, Parlamentul European, încercăm să ne aducem colaboratorii, angajații în unul și același loc în una și aceeași clădire și același lucru trebuie să-l oferim SAE. Deci care sunt opțiunile noastre? Putem să dăm o uh, să le dăm afizul pentru în clădirea Capital, chiar dacă Uh, costurile de securitate și costurile de uh, renovare nu sunt clare. Bine, există deocamdată estimări și prin urmare înțelegem mărimile uh, puse în discuție. Suntem de acord cu, cu aceste costuri, însă în același timp ne dorim de detalii și informații precise cu privire la aceste costuri. Deci noi ne dorim ca SAE să ne raporteze cât se poate declar cu privire la aceste costuri implicate de mutare. Am cerut de mai multe ori uh, aceste informații detaliate, n-are rost să mă refer la rubricile care să, ar trebui să fie, să fie detaliate. Și a doua opțiune este evaluarea clădirii Breidel. Trebuie să, să facem această evaluare cât mai curând cu putință. Eu nu trebuie să fac această evaluare pentru că reprezint Comisia pentru Bugete și uh, tocmai de aceea eu trebuie să primesc uh, informații pe această temă din partea celor abilități. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru atenție, vreau să-i mulțumesc domnului Sullivan, o Sullivan cu, cu care am discutat o serie de probleme foarte spinoase. Comisia a fost uh, dispusă Uh, să ne ofere datele într-o manieră deschisă și Consiliu a făcut lucrul acesta după o anumită perioadă. Am încercat să prezint un document cât se poate de, de clar, dar vă dați seama până și din prezentarea mea că am avut mari dificultăți în a compila toate aceste date. Nu pot să vă spun, da, haideți să sprijinim această decizie, uh, pentru că nici eu nu sunt prea sigură de, că aceasta este calea de urmat. Tocmai de aceea vă cer părerea. Da, sunt de acord că SAE sau aș putea trăi cu uh, SAE în clădirea Capital, dar nu pot să spun de la bun început, da, suntem întru totul de acord, fără niciun fel de întrebări suplimentare. Nu, nu pot să fac lucrul acesta astăzi. Mulțumesc. Bine, merci Monica. Îți mulțumesc, Monica, și felicitări pentru această prezentare exhaustivă și clară pe acest subiect deosebit de important. Domnul David O'Sullivan o să aibă ocazia să se exprime, dar mai întâi rog să îi asculte pe colegii care mai au uh, comentarii de făcut sau mai au întrebări suplimentare de adresat. Și îi rog pe colegi să fie conciși, căci Monica și-a folosit uh, timpul de vorbire mm, cu vârf și îndesat. Nu e neapărat un reproș, dar uh, ca să nu fim prea în întârziere. Am primit șase cereri de luare de cuvânt. Cu cine începem? Un minut pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mai întâi, domnul Artan este primul care a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu se întâmplă acest lucru foarte des, dar acum vreau să adresez complimente doamnei Holmeier pentru acest raport. La grupul nostru politic n-a fost niciodată pentru crearea acestui serviciu european de acțiune externă, pentru că considerăm că politica externă trebuie să fie de competența statelor, Vrem să insistăm asupra aspectului de neutralitate bugetară, care de fapt este inexistentă în acest caz. Mi se pare foarte curios că trebuie create noi birouri. Eu cred că ar trebui să ne mulțumim cu birourile care există deja. Nu văd de ce trebuie să avem costuri suplimentare pentru adăugarea de noi birouri. Și nu o să fiți mirați să aflați că noi am fi bucuroși dacă nu ar fi nevoie de aceste birouri dar dacă suntem obligați să o facem, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că nu avem toate detaliile suplimentare și dacă vom continua pe această cale, nu, va, nu vom putea să dăm avizul nostru pentru acest aviz, pentru că lucrurile vor scăpa de sub control. Președintele, sunteți conștienți de faptul că dacă vă opuneți creierii serviciului, de fapt, uh, multiplicați cheltuielile în ziua în care o să avem un singur minister de afaceri externe pentru toată Uniunea Europeană, o să împăr- împărțim costurile de funcționare a serviciilor noastre diplomatice la 27. Dar e o opțiune politică. Salvador acum. Da, domnule președinte, ați exprimat o teorie foarte atractivă, să nu mai avem 27 de miniștri de afaceri externe. Dar ca să treci de la teorie la practică, mai drum lung. Aș vrea să vă spun că de teoria lui Parkinson că maxima splendoare a unei uh, instituții este invers proporțională cu aspectul clădirii în care se află această uh, instituție și sper că acest lucru nu va fi valabil pentru Serviciul European de Acțiune Externă și că va fi o alegere complet distinctă de cea a domnului Hartung. Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să existe, dar am și eu micile mele îndoieli în ce privește neutralitatea bugetară. Nu îmi închipui nici măcar un singur moment că acest, uh, uh, alegerea acestui imobil nu ar avea un impact uh, bugetar. Mă mai neliniștește și altceva. <clears throat> Politica imobiliară a instituțiilor europene în general. Așa cum spune doamna Holmeier, dacă avem deja clădirile Bredel 1 și Bredel 2, de ce, care sunt deja proprietatea noastră, de ce se dorește închirierea unor clădiri noi? Să ni se explice bine de ce aceste clădiri nu pot fi folosite pentru a uh, putea adăposti uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Deci, încă o dată, trebuie să primim explicații foarte clare. Mulțumesc, Salvador. Domnul Port, așa cum. Vă mulțumesc. Sunt complet uimit de această uh, idee că trebuie să calculez câți metri pătrați sunt disponibili pentru o persoană, cum se calculează, cum se fac aceste uh, uh, standarde. Eu nu știu nimic despre asta și mă simt complet uh, depășit de situație și covârșit de atâtea cifre. Da, e normal să vrei să-ți ai sediul într-o clădire prestigioasă uh, și unde sunt asigurate condițiile de securitate, dar și aspectul costului este important. Deci, ce ni se propune nou aici? o soluție care, din punct de vedere bugetar, pare foarte complexă. Eu una nu înțeleg care este, unul, pardon, nu înțeleg care este abordarea uh, companiei de asigurări AXA de ce să dăm milioane de euro pentru a închiria o clădire? Sunt bani aruncați pe fereastră. Eu nu cred că așa trebuie să negociem. Nu este un mod acceptabil de a negocia. Da, poate că putem să ne mulțumim, să cedăm și să încheiem un contract de închiriere pe 23 de ani, dar fără o clauză de cumpărare. Uh, nu, așa ceva mi se pare de neimaginat. Eu cred că ideea unui singur serviciu diplomatic a, a președintelui nostru este foarte interesantă, dar nu așa funcționează lucrurile acum. Eu prefer a doua opțiune și nu prima. Cea cu uh, clădirile Bredel. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bocroș. Vă mulțumesc foarte pe scurt și eu prefer a doua opțiune. Trăim în vremuri grele de austeritate și nu e normal ca Serviciul europene de Acțiune Externe să spună că pentru motive de prestigiu și vizibilitate are nevoie să cheltuie atât de mulți bani în plus. Trebuie să ajungem la o neutralitate bugetară cât mai aproape de uh, neutralitatea bugetară și dacă clădirile din a doua opțiune pot să fie bune pentru alte servicii <clears throat> comunitare, de ce nu ar fi adaptate și pentru SAS? Mulțumesc, doamna Vertman. Vă mulțumesc. Și mie îmi place mai mult a doua alternativă pentru faptul că doamna Holmeier a dovedit că în aceste uh, clădiri, că aceste clădiri sunt deja proprietatea noastră, pe când celelalte, da, or fi mai bine amplasate, mai prestigioase, dar de ce trebuie să avem o clădire prestigioasă? Calitatea muncii noastre nu este determinată de uh, uh, locațiile în care lucrăm. Cel mai important este să comunicăm bine, să, să informăm pe cetățeni despre ce facem. Eu cred că trebuie să evaluăm calitatea uh, și adaptabilitatea acestor uh, două clădiri, Bredel 1 și Bredel 2, care, așa cum s-a spus deja, sunt proprietatea uh, instituțiilor europene deja un contract de închiriere de 23 de ani fără opțiune de cumpărare nu poate fi calificat drept un contract care nu are impact bugetar. Deci și eu cred că trebuie să examinăm mai de aproape opțiunea clădirilor Bredel. Vă mulțumesc. Helg. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dass Sie um, so offen um Mulțumesc, doamnei Holmeier, pentru că a abordat uh, problema într-un mod foarte deschis. Sigur că situația nu este simplă. Din punct de vedere politic, uh, și mie mi se pare că trebuie să acordăm o importanță sporită funcționării corecte a acestui Serviciu European de Acțiune Externă. S-a vorbit atât de mult despre acest serviciu și nu trebuie să-l lăsăm să eșueze din această cauză. Când uh, vedem că până la urmă aceste costuri trebuie să fie împărțite, pentru că nu e vorba de niște costuri de personal suplimentare, personalul provenind din statele membre, Totuși, foarte repede ne dăm seama că lucrurile sunt diferite. Fie că folosim un imobil existent, fie că amenajăm o altă clădire, fie că ne, ne mutăm într-o altă clădire, care sunt uh, efectele bugetare? Cred că trebuie să cred că trebuie să înțelegem mai bine ce înseamnă această neutralitate bugetară, chiar dacă mesajul politic este important. În realitate, serviciile de securitate, reamenajarea construcțiilor, toate acestea mm, implică costuri. Cum putem să rămânem într-o situație de neutralitate bugetară? Și revenind la punctul de vedere politic, având în vedere discuțiile pentru bugetul 2011 și atitudinea Consiliului, este surprinzător să vedem că astăzi Comisia și Consiliul spun că nici nu vor lua în calcul anumite opțiuni. Nu înțeleg. Se acumulează un fel de presiune și este foarte ciudat că nu aplicăm noi înșine criteriile pe care vrem să le aplicăm altora. Din punct de vedere politic, atitudinea mi se pare destul de uh, duplicitară. Avem această dezbatere deja de luni de zile și uh, Uh, astăzi ne încălcăm propriul sistem. Nu putem să spunem că o anumită opțiune nu va fi în niciun fel negociată, că e scoasă complet din calcul. Nu putem spune asta. Ni se spune nu avem nicio altă alternativă. Nu e acceptabil. Fără a mă pronunța asupra fondului, pentru că nu știu dacă clădirea Bredel este mai bună decât celelalte, dar trebuie totuși luată în calcul și această opțiune. Adică trebuie să vedem cât costă prima opțiune și cât costă a doua opțiune. Și nu accept nici uh, această noțiune de prestigiu, pentru că vorbim așadar despre această perioadă de austeritate și atunci cum putem vorbi în același timp și despre prestigiu? Uh, Chiar dacă discuțiile vor fi destul de lungi, având în vedere situația politică în care ne regăsim, cred că trebuie să analizăm și opțiunea Bredel. Și sigur, trebuie să vedem și costurile de securitate, exact cât, la cât se ridică ele, atât în opțiunea 1 cât și în opțiunea 2. Altfel nu aș putea lua o decizie politică. Domnul președinte, mulțumesc, Helga Inge. Mulțumesc. Nu pot decât să vă sfătuiesc să nu luați o decizie în acest moment. Ni s-a înmânat un, docu- un document unde se vorbește despre uh, unde se face un calcul al sumelor care vor fi cheltuite și se arată că costurile pentru această uh, clădire sunt de 35 de milioane de euro. Iar când se vorbește despre noua clădire, se vorbește despre un cost de 25.000 de euro contract, asta e vorba, aici e vorba despre costurile de construcție, costurile de închiriere și lucrările de amenajare. Deci 25 de milioane. Asta era suma de la început și pe baza acestei sume ne-am dat acordul. Sau cel puțin eu îmi dădusem acordul. Iar acum chiar mă enervează să văd că ni se prezintă cu totul alte uh, lucruri și nimeni nu-și mai aduce aminte care era suma inițială. Acum, la lucrările de reamenajare care sunt necesare. Acestea vor dura cel puțin 2 ani și vor implica 25 de milioane uh, de euro suplimentare. Și eu aș vrea să știu care este exact costul lucrărilor de amenajare. Uh, clădirea Uh, actuală nu este deloc utilizabilă, pentru că o clădire publică are, are săli de fitness, are restaurante, deci nu putem uh, să uh, demolăm tot ce este înăuntru, pentru că și asta va costa bani. Nu putem să utilizăm în acest scop o, o, o clădire care fusese prevăzută pentru alte funcții trebuie luate în calcul și măsurile de securitate și peste doi ani ne vom trezi că totuși clădirea respectivă nu este datată în termen de securitate și că trebuie găsită alta. Și mai e vorba și de dimensiune. Uh, Serviciul European de Acțiune Externă are 3770 de funcționari, din care 1500 lucrează la Bruxelles. Și este clar că trebuie să avem pentru ei o clădire care să fie utilizabilă cea actuală, așadar spuneam că nu este utilizabilă și în plus mai e nevoie și de niște sedii suplimentare. Uh, Așa că, așa cum vă spuneam, sunt cu adevărat enervată pentru că nu mi-a dat acordul pe această propunere. Domnul președinte, mulțumesc, Inge. Inge este o adevărată reprezentantă a Sudului, a Sudul Germaniei. Și ca și mine, uneori are un vocabular puțin excesiv. Aștia sunt oamenii din Sud. Nu putem fi mințiți. Dar, sigur, evaluările pot fi diferite. Sunt sigur că serviciile domnului O'Sullivan sunt de bună credință. Punctele de vedere sunt diferite și avem nevoie de clarificări înainte să luăm o decizie. Domnul Vlozovici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, doamnei Holmeier pentru că ne-a prezentat această propunere într-un mod atât de concret și de clar. A doua observație. Nevoile Serviciului European de Acțiune Externă sunt sigur legate de sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, însă noi așteptăm și performanțe financiare în momentul în care Serviciul European de Acțiune Externă va funcționa, ministrii afacerilor externe vor face economii în urma acestei, acestui proces. Și atunci, în cursul um, dezbaterii bugetare legate de serviciul polonez de afaceri externe și având în vedere reacția inițială la întrebarea mea legată de economiile eventuale pe care le-ar putea face Ministerul de Afaceri Externe din Polonia, tocmai datorită creării Serviciului European de Acțiune Externă, ei bine, toată lumea s-a uitat la mine ca la un nebun. Și nimeni n-a știut ce să-mi răspundă. Se pare că în bugetul polonez nu se face nicio economie. Poate că Ministerele din Polonia au o problemă cu economiile. Dar mă întreb dacă și în alte țări responsabilii afacerilor externe au reușit să facă niște economii, dar nu am reușit să am un răspuns la această întrebare. Acum, problema legată de durata contractului de închiriere. Dacă creăm noi instituții, Trebuie să ne acordăm suficient timp și pentru evaluarea procesului. Dacă durata de 23 de ani a contractului de închiriere pentru noua clădire este o perioadă care ni se va părea potrivită în urma evaluării și ne vom da seama că uh, ea este legată de eficiența serviciului, ei bine, dacă asta înseamnă 23 de ani de activități uh, uh, eficiente și și care se desfășoară într-un climat de, de seninătate, atunci uh, trebuie să luăm o decizie și trebuie să vedem dacă serviciul a fost cu adevărat înființat așa cum trebuie. Domnul președinte, mulțumesc, stimate coleg. Cred că pot face extrage câteva concluzii din aceste idei. Domnul O'Sullivan și-a luat notițe și va răspunde tuturor uh, oratorilor și raportoare, bineînțeles. Acum, personal, aș vrea să spun următoarele lucruri. Suntem aici pentru a analiza raportul co-eficacitate. În ceea ce privește eficacitatea, obiectivul numărul unu este de a regrupa Serviciul European de Acțiune Externă este la început ca un, uh, un personaj dintr-o comedie. Trebuie să um, reușească, să, să-și reunească toate trupele, între ghilimele, și dacă nu vom face asta și nu îi vom avea pe toți în aceeași clădire, vom eșua, pentru că vor exista birouri, vor exista inițiative uh, separate pe subservicii, pe persoane și reunirea este, regruparea este, uh, este extrem de importantă pentru eficacitate. În al doilea rând, uh, Lady Ashton a fost desemnată acum 13 luni în uh, poziția sa și am avut nevoie de un an pentru a aproba uh, statutul serviciului, statutul personalului și resursele financiare de funcționare. Acum am reușit să facem asta. Mai avem acum câteva luni în fața noastră care să ne permită să găsim o soluție și apoi să putem trece la mutare și la regruparea serviciilor. Dar nu putem accepta că avem nevoie de ani în șir pentru a regla această problemă. Nu, avem nevoie de mai multă rapiditate. Și în al treilea rând, avem un obiectiv de proximitate. Nu o să instalăm Serviciul de European de Acțiune Externă la Strasbourg. Regret asta pentru țara din care provin. Dar dacă vrem un serviciu eficient, dat că domnul Bocro surâde așa cu răutate. Dacă ne dorim eficacitate, atunci serviciul trebuie să fie neapărat la Bruxelles și nu la Luxemburg, de exemplu, dar în același timp trebuie să se regăsească în cartierul european și nu în altă parte. Așadar, asta a fost partea de eficacitate. Acum să trecem la costuri. Aici Principalele probleme ridicate sunt legate de suprafață, în primul rând. Raportoarea noastră a primit informații variate și una din cele mai importante întrebări ridicate aici este următoarea. Vom reuși să găsim o soluție care să ne permită să avem pe toată lumea în aceeași clădire, să reunim toți funcționarii în aceeași clădire? Dacă acest lucru nu este posibil sau este posibil numai în primul an și după patru cinci ani suntem obligați să închiriem alte clădiri secundare, atunci avantajul nu este așa de solid. Și mai avem și o problemă legată de formula juridică. Achiziția se pare că nu este posibilă, ce puțin nu în cazul clădirii capital, pentru că uh, proprietarul nu dorește. Atunci se vorbește despre uzufruct, dar de ce mai degrabă uzufruct decât uh, închiriere? Uh, aici avem nevoie de niște informații suplimentare și mai există o altă opțiune sau o contrapropunere și anume clădirea Bredel. Domnul O'Sullivan mi-a spus ieri la telefon, dar o să-mi explice și astăzi uh, cu mai multe detalii, că pentru moment această opțiune nu a fost examinată cu adevărat în profunzime, ce puțin nu de către serviciile sale. Și trebuie să ne asigurăm că propunerea care va fi selectată în final este cea mai bună din punctul de vedere al costurilor și al eficacității. Câteva observații personale legate de uh, prestigiu și neutralitate. La prestigiu, sigur că nu o să-i propunem lui Lady Ashton să stea într-un palat de marmură. Dar nici nu o să-i propunem un iglu sau un cort de indieni. Uh, pentru că uh, va avea discuții, îl va primi pe secretarul de stat al Statelor Unite, pe președintele Chinei. Dacă vrem să fim luați în serios, trebuie să avem o atitudine demnă. Asta nu înseamnă ceva luxos. Casa Albă de la Washington nu este nici de cum un palat uh, nu este ca palatul lui Ceaușescu de la București, nu este un uh, palat de marmură luxos. Este ceva frumos, simplu și demn. Suntem onorați să fim primiți acolo. De genul ăsta de clădire avem nevoie, care să fie simplă, demnă și nu foarte costisitoare și orice vizitator să se simtă onorat că este primit acolo. Deci putem face asta fără să avem nevoie de o clădire luxoasă, dar nici nu trebuie să fim obsedați de ideea că trebuie să facem ceva foarte low profile, așa. Nu. Nu low profile, nu high profile, right profile, adică acea cale de mijloc. Și aici problema este una în parte de arhitectură. Evident, când folosești un, o clădire care există deja, ești obligat să ții cont de uh, natura, de structura clădirii. Acum, la neutralitatea bugetară. Așa cum spunea și domnul Vlozovici și alți colegi, crearea Serviciului European de Acțiune Externă nu va însemna în cadrul întregii Uniuni Europene o creștere a costurilor, ci din potrivă va permite niște economii, dar economiile acestea nu se vor face la Bruxelles, ci se vor face în întreaga Uniune Europeană. Și, stimate coleg Vlozovic, și eu am pus această întrebare la Paris. Sigur, cu naivitate, pentru că suntem cu toții niște naivi. Le-am spus, sunt foarte bucuros să văd că înființarea acestui serviciu european de acțiune externă va permite economii bugetare pentru Franța. Avem un deficit enorm și asta va ajuta Ministerul Afacerilor Externe. Și atunci m-am lovit de aceeași reacție ca și dumneavoastră. S-a uitat la mine că și când eram un ciudat și un, un, un, o persoană care vine din capătul celălalt al lumii și care nu are habar ce înseamnă realitatea. Mai rău de atât asta era vara trecută, ministrul afacerilor externe din acea perioadă, din Franța, da? După vizita mea a făcut o declarație solemnă prin care spunea că garanta funcționarilor de la Ministerul Afacerilor Externe din Franța că vor rămâne în același număr și vor avea aceleași resurse și în anii următori. O declarație surprinzătoare, șocantă chiar. <laughs> care vine exact uh, în contra uh, tratatelor bugetare. Și, între timp, ministrul a fost schimbat, sigur, nu din motivul ăsta. Și mă duc să mă întâlnesc cu succesorul lui ca să înțeleg ce se întâmplă. Însă ne confruntăm cu o problemă delicată în situația asta, pentru că trebuie să nu dăm impresia că facem presiune asupra statelor membre pentru, membre, pentru că noi, parlamentarii europeni, nu avem această competență. Însă, am putea propune ca uh, în ziua în care transferul examinat de Helga va fi votat, Curtea de conturi va putea veni de la Luxemburg la Bruxelles și atunci Curtea de Control Europeană ar trebui să, fac, să, să, să fie responsabilă de realizarea unui studiu în colaborare cu curțile de conturi de la nivel național pe tema consecințelor bugetare asupra întregii Uniuni Europene în urma creării Serviciului European de Acțiune Externă pentru a verifica că avem nu numai neutralitate bugetară, dar și economii, facem și economii, pentru că dacă cele 27 de state membre uh, păstrează exact aceleași resurse și în plus adăugăm un al 28-lea uh, serviciu diplomatic, colegul nostru are dreptate și o să ia cuvântul imediat. Dacă ajungem la această situație, înseamnă că ajungem la un sistem și mai costisitor și care, din punct de vedere diplomatic, va fi și mai ineficient. Pentru că dacă doamna Clinton doamnei Clinton îi se va spune de acum înainte veți avea un singur interlocutor în Europa și de fapt se trezește că trebuie să vorbească cu 28 de interlocutori, nu avem decât de pierdut din punct de vedere bugetar, politic și din punct de vedere al influenței și credibilității diplomatice. Și asta cred că este rolul Curții de Conturi, un organism independent care colaborează cu curțile de conturi de la nivel național. E un organism independent, așadar, nepolitic, și poate face această analiză la invitația Parlamentului European. Dar trebuie să verificăm că oricare va fi soluția aleasă, în fine, din punct de vedere al clădirilor, trebuie să verificăm, să ne asigurăm de asta. Văd că domnul Achtung dorește să reacționeze la aceste observații. Și apoi domnul O'Sullivan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, surprins să văd că ajungem la un punct de vedere similar. Eu nu sunt ferm convins că în loc să facem economii vom asista la o creștere exponențială a costurilor. Eu cred că atunci când un francez va avea probleme, va vrea să meargă la ambasada țării sale, la fel și un olandez sau un belgean. Deci eu nu cred că odată cu crearea serviciului de acțiune externe se va reduce numărul ambasadelor. Președintele, da, dar țara dumneavoastră nu are ambasade în jumătate din țările care fac parte din uh, Organizația Națiunilor Unite. Și dacă un cetățean din țara dumneavoastră se află în dificultate într-o țară în care nu există reprezentanță diplomatică a țării sale de origine, va fi fericit să Poate să facă apel la un diplomat european. Asta nu apare în tratatul de la Lisabona, deja apare în tratatul de la Maastricht. Și de 20 de ani lucrurile funcționează astfel. Dacă funcționează bine, putem să facem economii, dar dacă nu funcționează, atunci aveți pe deplin dreptate. Avem acorduri politice, dar există un lucru asupra cărora, căruia suntem cu toții de acord, să avem un sistem pe care să-l verificăm și să vedem că vom avea cel mai bun sistem cu putință din punct de vedere al eficienței și al costurilor. Acum dau cuvântul apărării, respectiv domnului David O'Sullivan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre casa mea de vacanță și am și eu senzația că dacă am fi discutat despre casa mea de vacanță, dezbaterea ar fi fost mai ușoară. Nu sunt încă proprietarul unei case de vacanță, dar, uh, deși sunt uh, fericit să lucrez în Belgia, cred că m-aș gândi la alte destinații pentru a construi casa de vacanță decât uh, Belgia. Vreau să-i mulțumesc doamnei Holmeier pentru treaba excelentă. Așa cum vedeți, ea ne-a criticat uneori pe bună dreptate, a um, prezentat lucrurile în mod foarte obiectiv, în mod foarte onest și vreau să-i mulțumesc și să-i spun că își îndeplinește rolul atunci când face această examinare riguroasă a propunerii pe care v-am trimis-o. Pentru serviciul nostru, domnule președinte și stimați colegi, dilema este următoarea. Noi nu avem o preferință pentru vreo clădire anume. Atunci când am acceptat acest post, doamna Aștar mi-a spus trebuie să găsim o clădire unde toți funcționarii noștri să fie reuniți, pentru că nimeni nu-și dorește să avem birouri în șapte căderi diferite. Și eu care lucrez de 31 de uh, ani la comisie, știu că există această problemă a uh, culturii uh, administrației care îi aparțin. Deci noi vrem și o clădire în care să putem să creăm această cultură uh, a administrației în care lucrăm. E foarte greu să ajungi la o identitate comună când ai funcționari care vin din atâtea orizonturi diferite. Și, sincer, pentru mine clădirea nu e neapărat importantă, dar cred că parte indispensabilă pentru a, a putea să creăm această cultură comună este să fim cu toții în, aceeași, în același sediu. Recunosc că cifrele nu sunt neapărat uh, precise când se dă numărul total de funcționari, că sunt 1500 uh, uh, sau 1700. Pentru că există o, o anecdotă despre o întrebare care a fost pusă președintelui comisiei și a fost întrebat câți funcționari lucrează la comisie și a spus, a, cam jumătate. Deci numărul precis al persoanelor care trebuie să se mute, uh, numărul de birouri care trebuie create, suprafața birourilor, aici chiar nu este o, o știință exactă. Fiecare serviciu al comisiei poate să măsoare suprafețele altfel sau uh, uh, spațiul minim care trebuie alocat unui funcționar. Noi știm că avem uh, nevoie de investiții pentru uh, securitate și Deci noi nu vrem să mutăm persoanele din acele sedi unde s-au făcut deja, s-au sunat deja acolo cu cele 27 de state membre și chiar și cu NATO pentru uh, toate aspectele legate de securitate. Deci sunt de acord cu faptul că încă nu avem uh, toate cifrele atât de precise cât ar trebui să fie. Dar, încă o dată, avem nevoie de o clădire care poate să, uh, uh care poate să muncească măcar 1500 de persoane. Și avem nevoie de un loc, uh, o locație care să fie în Bruxelles, aproape de celelalte instituții europene. Am auzit sugestii despre Strasburg, uh, am notat-o, dar evident că avem nevoie de un sediu care să fie cât mai aproape cu putință de Consiliu, de Comisie și de Parlament. Și bineînțeles că avem nevoie de o clădire care să fie disponibilă într-un um, după o durată de timp rezonabilă. Soția mea este arhitect și știu că perioada asta rezonabilă poate să calculeze în ani, 2, 3 sau mai mult. Dar putem să testăm, să evaluăm și să sperăm că în mai puțin de un an, de exemplu, am putea să avem un asemenea sediu. Dar, domnule președinte, s-au făcut deja uh, căutări. Ne-am gândit la clădirea Lex, ne-am gândit și la clădirea Charlemagne, unde există uh, direcție generală Relex. Și de fiecare dată e ca un joc al uh, scaunelor muzicale. Există deja persoane în aceste clădiri și dacă vrei să vii cu un nou serviciu, atunci trebuie să-i muți pe cei care lucrează acum acolo și de fiecare dată uh, ai nevoie de o clădire nouă. Ceea ce înseamnă că am avea nevoie de clădirea capital am, uh, și am închiriat-o, apoi ar trebui să renovăm una din clădirile Chalman sau Lex pentru ca serviciul european de acțiune să se poată muta acolo. Deci, indiferent de ipoteză, Uh, până când vei obține o nouă clădire pentru că um, și va fi clădirea capital pentru că nu există multe alte opțiuni în <clears throat> zona respectivă, e același cerc vicios. Ai costurile uh, mutării, renovării, plus închirierea clădirii capital. Deci, până la urmă, tot trebuie să închiriem această clădire capital. Eu unul aș fi încântat dacă am putea să lucrăm la clădirea Alex sau Charlemagne. În ce privește clădirile Bredel, vă spun sincer că n-am auzit să fi fost o, o ipoteză întrevăzută de serviciile noastre. Știu că și aceste clădiri sunt ocupate, mai ales de o direcție generală foarte prestigioasă, cea a bugetelor din comisie și am învățat că trebuie să se iau cu penseta pe colegii de la Direcția Generală Bugete deci, mărturisesc că nu ne-am gândit la această alternativă, nu Serviciul European de Ex Acțiune Externă trebuia să facă acest lucru, ci serviciile Comisiei. Ei trebuie să ne spună unde o să ne cazeze și când va fi această clădire disponibilă. <clears throat> Se face referință la aspectul clădirii, prestigiul clădirii, nu. Nu asta contează. Noi, cum spuneam, doream un sediu pe care să fie disponibil în, în, după o perioadă de timp nu prea lungă. Doamna Ashton nu vrea un anumit, uh, o anumită locație anume, ci vrea să aibă sentimentul că acest serviciu va începe în sfârșit să funcționeze și că la sfârșitul mandatului ei va putea spune că măcar asta am reușit să fac, să creez acest serviciu și să-l fac să funcționeze. Deci cu cât va dura mai mult găsirea unui sediu, cu atât și uh, demararea activităților noastre va fi întârziată. Apropo de neutralitatea bugetară, vreau să mai spun încă o dată că noul serviciu nu reprezintă un cost suplimentar pentru contribuabil european. Toate delegațiile există deja, numai că ele, în loc să fie delegații ale SEA, sunt delegații fie ale, uh, ale statelor membre sau ale Consiliului sau ale Comisiei iar toți funcționarii care vor lucra în acest nou serviciu și ei sunt deja funcționari al vreunui, al vreunei instituții europene sau sunt diplomați angajați de uh, serviciile diplomatice ale statelor membre. Și eu cred că cu timpul se vor face economii. S-a dovedit deja că ar exista un câștig de 10%, o reducere a costurilor cu 10%. Dar în ce privește neutralitatea bugetară a sediului, ce pot să vă spun este că această clădire este rela- relativ mai scumpă decât unele din clădirile închiriate de serviciile comisiei și relativ mai, uh, uh, deci relativ mai ieftină decât unele și relativ mai scumpă decât altele. Oricare ar fi datele, chiar dacă găsim o altă clădire, această clădire Capitol va trebui să fie închiriată de Comisie sau de Consiliu pentru a, um, a constitui sediul acelor funcționari pe care noi îi vom obliga să se mute ca să ne așezăm noi în locul lor. Cred că am avea suficient metri pătrați, dar bineînțeles că totul depinde de ce vor face celelalte uh, instituții cu spațiul din uh, clădirea capital dacă acolo se mută anumit funcțional pentru ca să ne facă nouă loc în știu eu care altă clădire. Consiliul spune și el că are nevoie de uh, spațiul respectiv pentru că are noi funcții, noi funcționari și așa mai departe, dar uh, înțelegeți că eu nu pot să-mi dau cu părerea despre dorințele Consiliului. În ce privește suprafața totală pe care o ocupă instituțiile în Bruxelles, eu cred că pentru clădirea capital am avea, dacă e să facem o comparație, am avea o suprafață suficientă. Și încă o constatare, nicio clădire dintr-un oraș nu este perfectă. Or, pentru oricare clădire există niște riscuri de securitate. E adevărat că există spații cu destinație comercială la parter, Există un, un uh, magazin de ciocolată și o sală de fitness, deci după ce mănânci ciocolată te duci la fitness. Dar bineînțeles că vor trebui luate măsuri pentru a avea uh, o securitate maximă. Specialiști în domeniul de, în probleme de securitate îmi spun că nu este o sarcină uh, insurmontabilă, dar rămâne problema costurilor. Totul depinde, ca să fiu sincer, de nivelul de securitate pe care ți-l dorești și ce evaluare faci a amenințelor și a riscurilor. Ori aceste calcule încă trebuie făcute. Doamna Gre Gresle, sunt de acord cu dumneavoastră, știu ce era prevăzut în buget și, doamna Gresle, aveți tot dreptul să fiți nefericită, dar eu n-am prezentat în mod deliberat niște cifre imprecise. Și e adevărat că pentru problemele de securitate mi se spune că Uh, costurile de securitate pentru o direcție generală banală a comisiei pot să fie de 600.000 de euro și pot să ajungă până la 8,5 milioane pentru niște cerințe foarte speciale. De aceea noi am făcut, ca să spun așa, o medie și am pus în estimarea noastră bugetară o cifră de 3 milioane și jumătate, care poate să fie o sumă mult prea mare sau uh, insuficiente. Deci, încă o dată, depinde foarte mult de nivelul de securitate pe care ți-l dorești și de hotărârea finală pe care o iei în acest sens. Eu am toată intenția de a lucra în deplină transparență cu uh, doamna raportor, să știu, cu, uh, am să-i comunic cum va evolua uh, dosarul, pentru că, bineînțeles, există niște aspecte confidențiale, dar ele nu vor fi confidențiale pentru doamna raportor. Apoi, pentru uh, adaptarea clădirii, Uh, există iarăși un buget uh, estimativ uh, pentru că toate clădirile comisiei trebuie să întrunească anumite cerințe și aici încă o dată spun că este vorba despre o estimare. Când voi avea date mai precise am să le transmit doamnei raportor. Dar trebuie să vă dați seama că efectuarea de studii pe aceste uh, subiecte e foarte greu să facem studii Uh, ca să spun așa, uh, abstracte, pentru că nu știm exact despre care clădire vorbim. Cum încă nu știm dacă vom intra în clădirea capital sau dacă va fi vorba despre o altă clădire, încă nu știm dacă o să ni se dea uh, acordul pentru una sau alta dintre acele clădiri. Tot ce pot să vă spun este că eu am să comunic cu comisia dumneavoastră în toată transparența, să vă spun cum evoluează lucrurile și ce hotărâri vor fi luate. În concluzie, domnule președinte, vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor și staffului său. Știu că este o situație oarecum ciudată, pentru că e vorba despre o nouă instituție care a fost creată și noi nu avem niciun control asupra politicii imobiliare a celorlalte instituții. Noi încercăm să găsim o clădire care să întrunească toate criteriile. Și așa cum mi-au spus și experții, am ajuns la concluzia că alternativa capital ar întruni criteriile uh, uh și nu ar fi nevoie de prea mult timp pentru ca ea să fie disponibilă. Dar, încă o dată, cum v-am mai spus, întotdeauna gândiți-vă că, indiferent de clădirea aleasă, la uh, um, costurile de renovare ale acestea trebuie să adăugați costurile de închiriere a unei alte clădiri pentru a-i muta pe funcționarii care sunt deja în prima clădire. Acestea sunt constrângerile întregii operațiuni și chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla acest an, până în 2013, oricum va fi inevitabil. Noi încercăm să împăcăm uh, neutralitatea bugetară cu Uh, respectul bugetului prevăzut și cu dorința de a avea, uh, de a avea pe toți funcționarii serviciului reuniți în aceeași clădire și după toate uh, căutările noastre și toate studiile, n-am putut veni cu o altă propunere mai bună decât cea a clădirii capital. Vă mulțumesc. Monsieur Artong a la parole. Mulțumesc, domnule director. Domnul Artong a cerut din nou cuvântul. Mulțumesc. Dacă colegul nostru ar dori să se concentreze puțin uh, pe aceste detalii, cred că ar trebui să se mm, să reflecteze mai bine. Cred că argumentele legate de o posibilă reședință secundară nu au niciun sens. La sfârșitul anului va trebui să votăm pe recrutarea unor funcționari suplimentari și asta va genera costuri suplimentare. Uh, și raportoarea spune acest lucru, costurile vor crește, va fi nevoie de o creștere semnificativă a spațiului de birouri, e spus clar în raport. Și nu sunt deloc mulțumit de ceea ce am auzit. Nu, nu sunt uh, mulțumit. Monica? Mal, zunächst einmal noch zur Aufklärung. Haideți să clarificăm ceva neutru din punct de vedere bugetar. Ei, e imposibil să, să fim neutri din punct de vedere al bugetului. Asta pentru că oricum ni s-a explicat că Comisia dorește să-și extindă uh, birourile. Deci, prin urmare, această, această sintagmă nu are ce căuta aici, după părerea mea, dar bine, poate că există alte interpretări pe care trebuie să le discutăm. După părerea mea, există oricum o creștere a costurilor. Dacă sunt, uh, dacă e să fiu sincer, Uh, eram convinsă că lucrul acesta se va întâmpla la un moment dat și am fost uimită de faptul că ne dorim uh, o neutralitate bugetare, bugetară. Eu cred că ar trebui să încercăm să păstrăm costurile în anumite granițe raționale. Cred că ăsta trebuie să fie, ar trebui să fie obiectivul nostru. Da, în al doilea rând, e normal ca SAE să fie localizat undeva cât mai curând cu putință. E dureros faptul că au durat 13 luni negocierile. Au trecut 13 luni până să ajungem la o concluzie comună. SAE trebuie să gândească la, cât, la numărul de persoane pe care vrea să le pună într-o clădire. Clădirea mare, bineînțeles, trebuie să cuprindă și săli, săli de conferință, uh, Uh, pentru uh, primirile diplomatice, invitațiile diplomatice. Deci, e nevoie de astfel de săli uh, Uh, mari de conferință, conferințe de presă, etc., care trebuie să fie inclusă în această, să se afle în aceeași clădire în care se află și celelalte birouri. Deci e clar că avem nevoie de întrunirea acestor condiții. Sunt niște condiții extraordinare care nu pot fi îndeplinite de o clădire uh, de birouri normală. Prin urmare, uh, trebuie să ne gândim și la lucrul acesta și trebuie să ne gândim și la prestigiu pe care totuși clădirea în care SAE se va afla, trebuie să-l aibă. Deci acestea sunt condițiile la care trebuie să ne gândim. Eu sunt uimită de faptul că nu s-au, uh, s-au uh, discutat toate opțiunile. Uh, spre exemplu, clădirea Lex e clar în afara discuțiilor, nu poate fi folosită aici. În Charlemagne, de asemenea, SAE nu poate fi, nu poate funcționa. Asta pentru că deja această clădire este sediul central al președintelui Co- Comisiei și pentru că, fiind o clădire a Comisiei, este construită într-o anumită manieră. Bine, eu în calitate de raportor nu pot evalua toate acestea. Toate argumentele care contează pentru mine sunt următoarele. Într-adevăr, o prelungire nejustificată a mutării efective și, de asemenea, mai există un argument esențial și anume costurile. Nu le accept pe amândouă. Uh, nu accept însă de asemenea nici faptul că ar trebui să închiriem întreag, întregul complex capital. Bineînțeles că vor exista spații libere uh, când, în următoarele uh, perioade, perioadă a, a, apropiată, uh, în alte clădiri. Tocmai de aceea nu mi se pare normal să închiriem tot complexul. Uh, am putea pur și simplu să folosim clădirile deja existente, înlocuind uh, sau trimițându-i pe oamenii care lucrează deja în aceste clădiri existente în, în alte locuri. Bine, s-ar putea să dureze mai mult. Ei, din, din păcate pentru mine nu am primit niciun fel de reacție din partea SAE uh, până acum și lucrul acesta mă dezamăgește. Uh, astăzi ar trebui să putem Uh, alege o cale ce, uh, pe care să o propunem mai apoi colegilor de la SE. Deci, uh, pentru mine se pun uh, există două opțiuni în momentul de față. Capital sau Breidel. Eu astăzi nu pot să sprijin vreuna dintre aceste opțiuni. Pentru că nu știu nu pot să, să știu cum se va cum, care sunt costurile, care sunt cifrele implicate de aceste clădiri. Mi s-a spus că costurile exorbitante estimate pentru mutarea în Breidel ar fi uh, ar fi exagerate tocmai pentru că cei din SAE nu își doresc să se mute acolo. Ei, nu vreau să-i acuz de așa ceva. Însă e clar că pe viitor trebuie să anal- analizăm toată opțiunea aceasta, Braidel. Acolo sunt 50.000 de metri pătrați, în Braidel 1, Braidel 2. Există o a doua intrare, lifturi, acestea există deja, da, cel puțin așa mi s-a, mi s-a spus. Bine, uh, toate aceste facilități nu sunt neapărat la standardele actuale, uh, ci ar trebui să fie aduse la standardele actuale. Dar bine, și clădirea capitală ar trebui să fie modificată pentru a întruni standardele actuale și nu știm care sunt costurile uh, implicate de această schimbare, de această modificare. Mi s-a spus că se încearcă rămânerea în cadrul uh, costurilor bugetare alocate. Nu asta este problema. Uh, problema este care sunt, vor fi costurile finale ale mutării plus, uh, plus re, amenajării sau, bineînțeles, și, bineînțeles, trebuie să ne gândim și la costurile suplimentare care uh, vor fi uh, cu siguranță implicate de rolul uh, SAE și din nou revin la sălile de conferințe, sălile de presă, sălile pentru interpreți, etc., etc. Există o serie de necesități care trebuie să fie luate în considerare în momentul de față. Acestea sunt costurile pe care, despre care trebuie să discutăm. Ia, trebuie să uh, oferim fondurile necesare pentru ca SAE să funcționeze uh, Uh, așa cum ar trebui. Trebuie să oferim uh, fondurile necesare pentru ca toate necesitățile SAE uh, să fie acoperite. Tocmai de aceea vroiam să discut cu cineva de la SAE, să aflu care sunt direcțiile pe care cei de la SAE vor să le sau le favorizează în detrimentul altora. Merci, madame le rapport. Mulțumesc, doamnă raportor, și răspunzând dorinței dumneavoastră, un eminent membru al grupului social-democrat, domnul Gaier, a cerut cuvântul. Ja, so freundlichen, charmanten Einladung aus Bayern, sich zu Wort zu melden, kann ich natürlich nicht widerstehen. Bineînțeles că nu pot să rezist aceste invitații șarmante de a lua cuvântul. De la bun început însă vreau să vă rog să, să puneți între paranteze această intervenție a mea pentru că din partea noastră domnul Manca se ocupă de această problemă a clădirilor. Noi am purtat o discuție informală și uh, pe baza acestei discuții informale am reușit să îl sperii suficient pe vicepreședintele Camerei noastre uh, cu o serie de date imobiliare pe care le am din activitățile anterioare am încercat să folosesc datele exacte pe care, de care dispuneam. În calitate de, de, de uh, reprezentant al unui fond imobiliar, haideți să mă, ne punem în această, în această postură, uh, ci un reprezentant al unui uh, fond imobiliar care caută o anumită clădire pentru un anumit scop și uh, are o, o, un interes uh, economic în acest demers al său și anume scăderea costurilor cât mai mult cu putință, atunci pentru un reprezentant al unui fond imobiliar, documentul care, din documentul care ne-a fost prezentat reiese că Breidel reprezintă prima opțiune Uh, luat în considerare. Însă, argumentul legat de suprafețele existente, de disponibilitatea acestor uh, suprafețe și, de asemenea, uh, toate facilitățile care trebuie să fie asigurate în cadrul unui sediu al unui serviciu european de acțiune externă, par să fie asigurate mai degrabă în Breidel decât în clădirea capital. Deci dacă ne gândim pur și simplu la costurile care ar fi implicate de transformarea uneia dintre clădiri în sediu SAE, atunci, din informațiile pe care le avem acum la dispoziție, candidatul numărul 1 este, ar fi Braidel. Deci, uh, mi se pare să, că trebuie să discutăm mai mult despre niște date exacte, pentru că cele pe care le avem în momentul de față nu ne permit să luăm o decizie finală. Poate că domnul Manca, cel care ar fi trebuit să vorbească pe această temă, are o altă părere. Tocmai de aceea eu vă spuneam de la bun început ca intervenția mea să fie pusă în, uh, în paranteză. Însă uh, vă rog să repetăm această discuție. Domnul președinte, mulțumesc. Nu știu dacă asta vă ajută foarte mult. O să risc însă să fac și eu o propunere și apoi uh, raportoarea se va putea pronunța. Am senzația că în uh, cadrul uh, Comisiei bugete și chiar uh, și în cazul raportorului însuși, avem nevoie de mai multe clarificări. Și îmi doresc să ajungem la o poziție comună relativ rapid. Nu mai putem aștepta încă trei luni. Pentru că, pe de o parte, avem problema cheltuielilor de funcționare și, pe de altă parte, avem problema eficacității sistemului. În următoarele săptămâni, Lady Ashton și Serviciul European de Acțiune Externă vor fi în situația de a gestiona probleme extrem de complicate, neprevăzute și Uh, trebuie trebui să facă față unor uh, situații neprevăzute. Și trebuie să le dăm posibilitatea cât mai rapid să poată fi instalați într-un mod durabil împreună și asta nu va avea decât consecințe pozitive asupra eficacității. Dacă există întârzieri în, această, în acest proces, atunci munca lor va fi mai complicată, mai costisitoare și deci mai ineficientă. O să piardă foarte mult timp cu reuniuni de coordonare și o să uh, înregistreze întârzieri în crearea acestui cult, acestei culturi diplomatice comune, punctul nostru foarte important de realizat. Noi suntem conștienți de cât de important este să existe un loc comun de lucru pentru a se crea un spirit și o cultură comună. Și atunci, aș spune că pentru moment nu putem face o recomandare pentru o opțiune sau alta și cred că avem nevoie de mai multe informații pe aspecte precise care au fost ridicate, pe acele întrebări precise care au fost adresate de către doamna raportor. Pe de altă parte, fezabilitatea opțiunii Bredel trebuie puțin explicată. Văd că este o opțiune interesantă pentru raportoare, pentru domnul Gaier, dar cum a spus domnul O'Sullivan, este uh, uh, o, o capcană aici, pentru că dacă vrem să înțelegem cam cât ar costa amenajarea clădirii Bredel, atunci trebuie să luăm aici în calcul și prețul mutării și contractele de închiriere pe care trebuie să le încheiem pentru serviciile care lucrează pentru moment în Bredel și care trebuie să plece de acolo, așa cum s-a întâmplat și la clădirea Charlemagne sau Eastman, de exemplu. Sau, mă rog, așa cum se întâmplă cu orice altă clădire care aparține unei instituții europene. Așadar, în câteva zile ar trebui nu să ajungem la un bilanț exhaustiv al acestei operațiuni Bredel, dar măcar să avem uh, o evaluare în mare a costurilor și a calendarului. Adică ce ar însemna asta? În vedere situația juridică a clădirii, etc. Asta ne va permite, cât mai rapid posibil, în mod ideal, încă de la reuniunea noastră din 7 februarie, deci peste zece zile, să dispunem de informații suplimentare care să ne permită să alegem între cele două soluții. Doamna raportor, sunteți de acord cu această propunere? Vi se pare rezonabilă? ich glaube nicht. Da, mi se pare rațională. Nu cred că avem nevoie de o analiză exhaustivă, ci doar avem, avem nevoie doar de o anați, uh, analiză de suprafață și de conținut care să fie rațională uh, și care să ne permită să rezolvăm această problemă a SAE. Domnul președinte, atunci, sigur, pentru asta avem nevoie de cooperarea Comisiei Europene, Europene și mai ales de cooperarea Direcției Generale Bugete, care văd că cu surpriză sau cu satisfacție sau cu indignare află că raportoarea noastră preconizează să-i trimită în altă parte. Domnul uh, director general mi-a cerut doar ca uh, ei să fie, așe- să fie localizați în uh, încăperi care să le respecte rolul, să nu fie aruncați într-o groapă. Sigur, nu putem să-i trimitem prea departe pe domnul comisar și pe Direcția Generală a Bugetelor, pentru că am creat niște efecte colaterale foarte periculoase. Așadar, domnule director, vă mulțumesc pentru că ați venit uh, astăzi aici, vă mulțumesc pentru aceste prime răspunsuri și vedeți că suntem cam în aceeași, uh, pe aceeași linie de reflexie ca și dumneavoastră. Nu suntem obsedați de o anumită soluție, nu ne-am uh, hotărât să alegem o anumită clădire în detrimentul celeilalte. Trebuie să vedem ce opțiune uh, constituie cel, uh, cuprinde, îmi cer scuze, cele mai multe avantaje și cele mai puține inconveniente. Vă invit să cooperați pentru ca dosarul să fie cât mai complet și să putem, dacă este posibil, încă, de la 7 încă din data de 7 februarie să reflectăm la această soluție. Mulțumesc, domnule director. Mai avem un uh, punct asupra căruia Monica trebuie să se pronunțe. Este vorba despre clădirea de la Helsinki. Liber, uh, Nu, nu uh, vă dau afară, domnule director, dar vă uh, vă dau voie să plecați. <laughs> Așadar, Monica, pentru Helsinki. Din fericire, cazul este unul foarte simplu. Situația biroului de informații din Helsinki este următoarea. Trebuie să se mute din uh, vechea clădire, nu mai poate rămâne acolo și tocmai de aceea trebuie să meargă într-o nouă clădire. Uh, Uh, vechea clădire era ieftină pentru că nu fusese, nu era neapărat într-o condiție, într-o, într-o zonă foarte, foarte centrală și de asemenea condițiile nu erau extraordinar foarte bune. Oricum ar fi, am fi avut nevoie de o nouă clădire la un moment dat. Noua clădire nu arată neapărat foarte frumos uh, pe din afară, dar este într-o zonă centrală și corespunde tuturor standardelor uh, care trebuie să fie întrunite. 35 de persoane, 25 de la Comisie, 11 de la Parlament, 700 de mii de Uh, aproximativ 700.000 de euro costuri de închiriere, costurile totale de închiriere peste 7 milioane de euro. Dacă vom rămâne acolo mai mult de 3 ani, atunci costurile de chirie, uh, implicate de chirie vor fi mai mici. Uh, vom ajunge la 5 580.000 de euro chirie în medie, Cine este proprietarul acestei clădiri? AXA ne uimește oare? și tocmai AXA ne oferă niște facilități acolo, tocmai de aceea la un moment dat chiria va scădea. Bine, e o, o pur și simplu o coincidență, nu are nimic de a face. În orice caz sunt de acord cu această muda, mutare și cred că am putea cu toții aproba mutarea în sine. Bien, donc votre, votre... Deci, este că nu trebuie să dăm aviz pentru că e AXA. Cred că cineva de la AXA ne spionează ca să știe care sunt proiectele noastre și de ce clădirea am putea să avem nevoie. Deci doamna raportor propune să nu dăm un aviz. Cine este de acord cu dumnea ei? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. O abținere. Comisia de Bugete a luat cunoștință de acest proiect și poate să dea undă verde fără să-l examineze mai în profunzime. Am terminat cu punctele înscrise pe ordinea de zi, dragi colegi, și vă reamintesc că următoarea reuniune va avea loc pe 7 februarie, numai pentru o după amiază, deci de la orele 15 și la 18.30 va avea loc reuniunea coordonatorilor. Ah, la, la, la, la.